test. Test de test. Bine, colegi, se mm, gentilmente... Pre... Dragi colegi, dacă binevoiți să luați loc pentru a putea începe, deși cu întârziere, cu o mică întârziere, pentru a putea să ne începem reuniunea, vă rog să luați loc ca să putem începe. E con particolare piacere che do il benvenuto cu deosebită plăcere, îmi face o deosebită plăcere să îi urez bun venit domnului e. Enrico Landaburo, director general Relex, sigur din partea comisiei, care ne salută în noua sa funcție, dar sigur că nu va înceta contactele cu noi în noua sa funcție, cea de șef al delegației Comisiei europene în Maroc. Pentru că, după cum știți, Marocul a obținut de curând statutul de partener avansat al Uniunii Europene și atunci uh, legăturile între domnul Landaburu și această comisie care încetează în funcția sa actuală odată cu audierea de astăzi, însă aceste legături vor reîncepe în noua sa funcție, șef, cum spuneam, al delegației Comisiei Europene în Maroc. Și motivul prezenței domniei sale astăzi aici este unul precis, specific, punctual, privind ultimele evoluții ale politicii energetice ale Uniun- a Uniunii Europene și mai ales uh, ca urmare a semna, semnării la data de 13 iulie a unui acord pentru construcția gazoductului Nabucco și apoi a lansării altor proiecte, tot în domeniul transportului energetic, așa spusul, în așa spusul coridor sudic. Mai ales proiectul South Stream, susținut de Italia, însă alte state ale Uniunii Europene îl privesc uh, um, nu cu atâta încredere ca pe proiectul Nabucco. Și după cum știți, Parlamentul European a hotărât să organizeze o dezbatere în următoarea plenară pe tema energiei și astfel uh, noi astăzi aici o vom pregăti. Și în acest context aș dori să solicit uh, colegilor să se gândească la uh, dacă este sau nu cazul să prezentăm o întrebare orală Consiliului și Comisiei pentru a concentra dezbaterea care va avea loc la plenară la jumătatea lunii septembrie, pentru a concentra dezbaterea asupra implicațiilor în politica noastră externă pe care le au aceste mm, alegeri în domeniul energetic această schiță a unei întrebări care a fost uh, hotărâtă în ședința coordonatorilor vă va fi distribuită în cursul acestei reuniuni și astfel veți putea să o comentați și dacă va fi cazul să o și aprobați. După mm, intervenția domnului Landaburu, bine, încă nu se află aici, însă anticipez puțin, voi da cuvântul colegului Sarus Volski, care, pe lângă faptul că este predecesorul meu în funcția de președinte al Comisiei AFET, a fost de asemenea un important raportor în ceea ce privește implicațiile energetice ale politicii externe europene și deci este purtătorul nostru de cuvânt natural în acest domeniu și sigur că îi vom auzi și opinia înainte de a începe dezbaterea, imediat ce va sosi domnul Sarez Volski. Nu am altceva de adăugat decât uh, să mulțumesc încă o dată domnului Landaboru pentru prezența domniei sale astăzi aici și mă grăbesc să-i dau cuvântul. Sigur că va fi foarte interesant. Eh, eh, Senor președinte, señoras și señores diputados. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând doresc să vă felicit uh, pentru rezultatul obținut în alegeri. Sigur că misiunea domnilor voastre pe viitor va fi una din ce în ce mai importantă în definirea și aplicarea unei politici externe europene cu adevărat puternice. Eu sper că se va înfăptui ratificarea tratatului de la Lisabona și, după cum știți, Parlamentul European, în general, și mai ales Comisia AFET, va avea un rol important de jucat și va reveni o răspundere importantă în a urmări și monitoriza aplicarea tratatului de la Lisabona, care deschide perspective interesante pentru a consolida, a aprofunda, a dezvolta o politică externă demnă de acest nume. Deci, încă o dată, felicitări tuturor și spor la treabă. Sper să vă aduceți cu adevărat contribuția la cauza europeană. Aș dori acum să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și aș dori să mă refer pe scurt uh, la această temă foarte importantă și anume siguranța energetică. În calitate de director general al DG Relax, pe timp de șase ani, am văzut uh, modul în care această temă a devenit din ce în ce mai importantă în, pe plan global și în relațiile externe ale Uniunii Europene și restul lumii. Uh, vă amintiți cu toții ce s-a întâmplat la începutul lunii, odată cu hotărârea guvernului rus de a întrerupe furnizarea de energie spre Ucraina. Sigur vorbesc despre ce s-a întâmplat anul trecut. Acest lucru a avut consecințe nefaste pentru unele state membre. Vă amintiți de asemenea că anul trecut, de asemenea, în criza georgiană din august, s-au petrecut evenimente care au avut consecințe privind circulația și furnizarea de energie în această regiune. Sigur, mă refer la Caucazul de Sud. Așadar, uh, vedem că ne aflăm în fața unor, uh, unei situații de nesiguranță. Există o situație volatilă în ce privește prețurile la energie pe piața mondială, lucru care a avut un impact atât individual cât și colectiv asupra statelor membre. Domnilor și domnilor, tema centrală este și va fi o reflexie asupra rolului pe care le are de jucat Europa în raport cu politicile la nivel național, care sunt uh, în continuare cele care caracterizează realitatea geopolitică a siguranței energetice. Mm, în mod modest, dar foarte angajat, uh, Comisia utilizând, sigur, competențele care i-au fost atribuite prin tratate, a căutat să poartă un dialog cu statele membre în legătură cu necesitatea de a vorbi pe o singură voce. Și până acum, până în acest moment, uh, răspunderea mea a fost uh, cea de a conduce negocierile cu guvernul rus pentru a se ajunge la un acord global între Uniunea Europeană și Rusia. Și este neîndoielnic că noi europenii adresându-ne Moscovei asupra acestor teme, nu putem să ne gândim uh, la același impact în momentul în care vorbim pe o singură voce, uh, în comparație cu o situație în care fiecare își uh, urmează propriile interese. O poziție comună ne conferă o mai mare capacitate de a negocia, un mai mare impact și o mai mare influență. Ei bine, ce a reușit să îndeplinească Comisia până acum? în ce privește siguranța energetică, i-am conferit o mai mare importanță, am reușit să-i conferim o mai mare vizibilitate în dezbaterea cu statele membre. Am participat uh, la aproape toate summiturile între Uniune și uh, principalele state membre și pot să spun că tema energiei apare acum, e prezentă în fiecare dintre reuniuni. Sigur că ne-am ocupat de această temă și în, în relațiile cu Rusia, cu uh, Statele Unite, cu China, Japonia, uh, statele din America Latină și uh, toate țările care sunt implicate în această temă, pentru că este o temă prioritară în relațiile internaționale. Temă care uh, este foarte importantă atunci când uh, e vorba de a ajunge la o poziție comună. Am reușit să discutăm cu partenerii noștri externi în legătură cu un model european energetic, adică integrarea într-o piață internă a circulației produselor energetice. Acest lucru ne poate uh, oferi posibilitatea de a avea o anumită influență față de uh, țările din America Latină și față de țările ASEAN. Toți caută să ajungă la, o anumită, la un anumit grad de integrare regională, la, la libera circulație a bunurilor și produselor, printre care, sigur, și cele energetice. Iar în acest caz trebuie să spun că Europa e un punct de referință. Am uh, înființat de asemenea mecanisme la nivel european pentru a putea avea o reacție la crizele energetice. Din cele întâmplate am știut să, să ne învățăm lecția, din ce s-a întâmplat cu Ucraina și cu alte țări. Acum avem mecanisme, de exemplu, pentru un schimb de informații cu statele membre, mecanisme de reacție la criză, pun, pun, punând sigur în comun forțele statelor, statelor membre, mecanisme care nu existau până acum câteva luni. Sigur, mecanisme încă perfectibile, dar care deja există. Tema energiei a fost de asemenea inclusă într-o strategie europeană de securitate. În ultimele luni, precum și anul trecut, împreună cu domnul Javier Solana, cu un altul reprezentant, Am uh, lucrat intens pentru a aduce la zi strategia Uniunii Europene în optica securității și sigur că trebuia să efectuăm această aducere la zi în lumina noilor evenimente. Și am făcut astfel încât în prioritatea securității europene să apară și tema energiei. Apoi uh, am creat uh, rețea de siguranță energetică a diversilor actori implicați în domeniu, un alt pas foarte important. Uh, am apreciat uh, foarte mult susținerea comisiei dumneavoastră, domnule președinte. Dumneavoastră v-ați referit la uh, rolul jucat de domnul Sarius Volski, fostul președinte al acestei comisii. În fosta legislatură, Comisia FET a avut o activitate exemplară, a colaborat, a discutat întotdeauna cu Comisia Europeană. Iar în domeniul energetic, Parlamentul European a reușit să definească o poziție, sigur, mai nuanțată decât a noastră, însă sub președinția domnului în care este, văd că este de față și profit de ocazie ca să-l salut, Parlamentul, spuneam, a acționat ca forță de propulsie politică și ceea ce a făcut comisia dumneavoastră sub conducerea domnului Sarius Volski a fost a constituit obiectul discuțiilor din partea tuturor celor care contează în Europa în domeniul energetic. Și trebuie să ne bucure acest lucru. Sigur că spuneam că poziția Parlamentului este mai nuanțată decât cea a Comisiei, însă avem pe masă o propunere politică și asupra acesteia trebuie să uh, reflectăm în viitor. Pe scurt, dacă am făcut lucruri care au fost atât utile cât și necesare, nu trebuie să ne, uh, ne culcăm pe lauri, pentru că noi, cei din comisie, suntem convinși că pentru a putea acționa și pentru a putea avea în Europa o și mai mare influență în acest domeniu, trebuie să facem progrese în integrare și în capacitatea de a interveni, în competențele uh, instituțiilor europene și aceasta va constitui marea provocare în viitor. Dacă tratatul de la Lisabona va fi ratificat, după cum îmi doresc desigur, și cum cred că se va întâmpla, acesta ne va deschide noi uși și va ne, ne va oferi noi posibilități deci, Uniunea Europeană va putea dispune de mai multe competențe pentru a acționa și pentru a propune statelor membre elaborarea unei și punerea în aplicare a unei strategii la nivel european. Aceasta va fi și sarcina viitoarei comisii, desigur. Și eu îmi doresc să nu ne limităm la această strategie de a găsi o voce unică. Sigur, strategie foarte bună, însă nu suficientă. Noi sperăm ca pe viitor să ne putem ocupa de, de tema energetică în mod aprofundat și cu mai multe competențe. După cum am spus, e ultima dată când mă prezint în fața dumneavoastră în calitate de director general Relex. Așadar, uh, vă rog să-mi permiteți să fac o reflexie în ce privește viitorul. Nu cred că tratatul de la Lisabona este suficient pentru a conferi Europei capacitatea de a defini, de a impune, de a dezvolta o politică externă în domeniul energetic. O politică um, care să poată apăra interesele europene mai bine decât orice alt uh, instrument avut la dispoziție. Eu susțin propunerea pe care a făcut-o Jacques Delors acum un an și jumătate în presa franceză, în care domnia sa solicita un tratat, un tratat european pentru energie, tratat care să fie echivalent tratatului CECA, care la vremea sa a permis uh, punerea în comun a producției și distribuției de cărbune și oțel. Dacă noi dorim să contăm într-adevăr ca putere pe viitor, ar trebui să putem convinge statele membre să-și pună în comun această suveranitate, să permită această cuplare a intereselor noastre, astfel încât Europa să poată deveni încă și mai puternică. Uh, vedem ce se întâmplă cu Rusia. În mare parte suntem dependenți uh, de furnizarea de gaz din, din Rusia și unica formă de a apăra interesele consumatorilor și cetățenilor noștri și de siguranță energetică e de a putea uh, ajunge la un compromis între statele membre în vederea unei acțiuni în comun. Și foarte pe scurt, închei spunându-vă că această criză și tensiune existentă între Rusia și Ucraina ne-a arătat încă o dată că rușii de multe ori au amenințat să închide robinetele pentru acea datorie a Ucrainei contractată pentru niște furnizări anterioare Comisia a încercat să acționeze și cred că am făcut-o în mod eficient în uh, primăvara anului trecut și inclusiv în această vară. În primăvara acestui an, mă scuzați, și inclusiv în această vară. Și uh, datorită încrederii acordate de guvernele rus și ucrainian, Comisia a negociat cu actorii implicați pentru a evita o întrerupere a furnizărilor pe termen scurt. Am dorit uh, să facem astfel încât Ucraina să poată plăti gazul furnizat de Rusia, lucru care a fost posibil datorită unui acord internațional. Și uh, pentru aceasta Fondul Monetar Internațional a permis ca banii împrumutați Ucrainei să poată fi destinați uh, plății facturii rusești. Apoi, uh, în al doilea rând, trebuia câtva să impunem o reformă internă în Ucraina pentru ca aceasta să-și modernizeze sistemul său de rețele de gazoducte și ca în legislația națională ucraineană să apară schimbările necesare pentru a garanta o mai mare transparență pe piața locală. Și până în acest moment, guvernul ucrainean s-a, și-a asumat angajamentul uh, pentru efectuarea modificărilor juridice necesare. Și în contrapartidă, BERD, uh, Banca Mondială Banca Europeană pentru Investiții sunt dispuse să aloce fonduri pentru a ajuta Ucraina în uh, reformele necesare. Există o stare de tensiune, într-adevăr. Până acum nimeni nu poate știe până când uh, și în ce măsură Ucraina va putea să-și plătească factura și să evite astfel o reacție rusă care ne-ar aduce din nou în situația de acum câteva luni. Însă, eu cred că noi am intervenit în mod util și vom continua să facem acest lucru. Dacă îmi permite, domnule președinte, mă voi referi și la dialogul nostru cu Rusia. După cum spuneam uh, înainte, în cadrul uh, unor negocieri globale pentru un nou acord cadru între Uniune și Rusia. Tema energetică este o temă fundamentală, crucială și din păcate, încă suntem uh, departe de un acord, pentru că Rusia nu vrea să semneze Carta Europeană Energetică. A semnat, dar nu dorește să ratifice, iar președintele Medvedev a făcut o propunere alternativă propunere cu care nu suntem de acord pentru că nu reprezintă un angajament suficient care să ne garanteze că Rusia va garanta la nivel internațional în materie de produse energetice în mod transparent și cu colaborarea necesară. Bine, putem intra în detaliu aici, însă ne confruntăm aici, pot spune, cu o mare dificultate. Pentru noi, unul din elementele fundamentale în acordul cu Rusia, până la urmă, este să dispunem de un acord în domeniul energetic care să ne garanteze furnizarea în cantități și în condiții interesante pentru Uniunea Europeană. Și nu suntem siguri că actualmente putem obține acest lucru. Așadar, eh, trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. E clar că și eh, Comisia dumneavoastră va avea un rol important în monitorizarea și urmărirea acestor negocieri cu Rusia. În al treilea rând, foarte pe scurt, eh, și Președintele Albertini s-a referit uh, la acest lucru în prezentarea sa. Coridorul sudic, uh, pe data de 8 martie la Praga, s-a desfășurat o reuniune importantă la nivel înalt pentru a se încerca o consolidare a posibilității de a dispune de surse de energie garantate de țările din Caucazul de Sud, însă nu numai, uh, și de Irak și de către Egipt. Negocierile sunt în curs de desfășurare, dacă vreți putem intra în detaliu și aici, uh, și uh, sunt foarte importante, pentru că pe viitor vom avea în continuare nevoie de energie provenind din Rusia, însă strategia noastră este să încercăm să reducem pe cât posibil această dependență de Rusia. Rusia nu poate fi înlocuită ca sursă de energie, însă cel puțin există posibilitatea de a reduce dependența europeană de energia rusească. Și cum poate fi realizat acest lucru? E bine, prin deschiderea de noi piețe, de noi cooperări cu întreaga regiune a Caucazului de Sud și a Asiei Centrale, um, regiuni care pot uh, să ne ofere um, furnizori și producători de gaz uh, și mm, vorbind aici de Nabucco, încercăm să sporim capacitatea de a cumpăra petrol și gaz, ă, nu doar din zona Caucazului, ci și din sudul Mediteranei. Și mă refer aici la Algeria, dar și la alte țări. Bine, acestea ar fi temele fundamentale. Ă, pe urmă, sigur că pe durata dezbaterii putem intra și în detalii. În... Vreau să vă mai spun că, după cum știți, anul trecut am încercat, s-a încercat o relansare a ceea ce uh, era numit procesul de la Barcelona și acum se numește mm, Uniunea pentru Mediterană. Acest lucru s-a încercat de către președinția franceză și mai ales de către domnul președinte Sarkozy și în acest uh, context al relansării Uniunii pentru Mediterană, există anumite proiecte în ce privește cooperarea energetică, în domeniul energetic, printre care există un proiect de foarte mare importanță și anume dezvoltarea energiei solare. Acesta ar fi elementul cheie. Domnule președinte, mă voi opri aici. Și înainte de a sublinia, dacă îmi permiteți, importanța relațiilor excelente între Comisie și mai ales RELEX și Parlamentul European, după cum spuneam și la începutul intervenției mele, tratatul de la Lisabona ne deschide importante perspective, iar Comisia dumneavoastră va avea un rol principal de jucat și uh, în, acest, uh, în această ambianță pozitivă și optimistă vă doresc și îmi doresc cea mai bună colaborare posibilă. Mulțumesc. Sua, chiar Preș- Președintele, mulțumesc pentru această prezentare foarte clară. Între timp a sosit și uh, fostul președinte al Parlamentului European, domnul Pötering, pe care îl salutăm. A sosit și domnul Sarius Volski, a cărei intervenție o anticipasem în calitatea domniei sale de raportor asupra implicațiilor energetice a politicii est-europene. Uh, dânsul, după cum spuneam, este purtătorul nostru de cuvânt natural în acest domeniu și îi dau cuvântul. Doresc să vă mai spun că al 13-lea coleg care uh, a dorit să ia cuvântul va fi și ultimul, din păcate, din motive de timp. Sigur că niciodată nu avem destul timp la dispoziție. Vă rog, domnule Sarius Vos, că aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că dacă ne uităm unde eram acum 2 sau 3 ani în ce privește securitatea energetică, putem uh, constata cu satisfacție că am uh, făcut progrese semnificative. Mă și că există o sinergie semnificativă între Parlamentul European, care încă de la începuturi a fost foarte preocupat de această problemă și de nevoia de a obține instrumentele cele mai potrivite și comisie, pe uh, de altă parte, care a furnizat documentele pe care le-ați invocat și acțiunile pe care le-ați invocat. În al doilea rând, suntem mult mai aproape de înțelegerea uh, fenomenului, toți jucătorii cheie, Comisia, Parlamentul, Consiliului. și, de asemenea, salut cu satisfacție ceea ce ați spus și anume că sunteți tentat să împărtășiți cu, cu noi părerea că o voce puternică în domeniul securității energetice are nevoie și de un cadru instituțional pe măsură. Întotdeauna am uh, cerut uh, în raportul nostru să avem un înalt oficial în acest domeniu. Comisia probabil că în viitor va da mai multă atenție acestui aspect. Vom vedea cum vor ieși lucrurile uh, odată cu tratatul și Întotdeauna ne-am referit la tratatul de la Lisabona uh, drept un instrument care va oferi o bază legală mai bună pentru acțiune, dar acum spune că nu este suficient. Pentru mine e un semn pozitiv, fiindcă asta înseamnă că putem să trecem, să mergem uh, mai departe de uh, principiile viitoarelor tratate, așa cum întotdeauna Uniunea a, a făcut și, de asemenea, uh, mă bucură că ați invocat propunerea lui Jacques Delors de a avea o cartă, un tratat al energiei, care cumva ne reamintește de începuturile Uniunii de Comunitatea Oțelului și Cărbunelui. Și cred că noua comisie, Securitatea Energetică, va avea un uh, loc mult mai important, atât datorită experiențelor prin care am trecut noi ca Uniune și din cauza faptului că acum înțelegem că trebuie să vorbim cu o singură voce și că dacă vrem să facem acest lucru avem nevoie de instrumente și avem nevoie să avem o politică cât mai coerentă și cât mai comunitară pe acest domeniu. Deci dați-mi voie să mulțumesc Comisiei pentru această sinergie pe care o are cu Parlamentul și mai ales cu această comisie care, uh, a spune cu toată modestia, a jucat un rol de pionierat în acest uh, domeniu și uh, așteptăm cu nerăbdare uh, viitoarele, viitoarea cooperare în dezvoltarea acestei zone de politică în viitor, atât prin acțiuni instituționale, prin instrumente financiare, prin monitorizarea atentă din partea Parlamentului a unor priorități, cum este proiectul Nabucco. Sunt Uh, lucruri pe care le vom examina cu atenție și sunt foarte optimist, cum spuneam, asta nu înseamnă că situația prezentă este satisfăcătoare, niciodată nu este satisfăcătoare. Ne confruntăm cu noi provocări și dar sperăm că odată cu noua comisie și cu noile instrumente vom putea progresa. Vă mulțumesc. Președintele, Mulțumesc uh, colegului Sarius Volski pentru intervenția sa și acum deschid dezbaterea, dar am o rugăminte uh, neplăcută, dar necesară de a ne uh, scurta intervențiile cât mai mult până la un minut și jumătate. Primul care va interveni, colegul Sala Franca. Mulțumesc foarte mult, domnule Pid. Vreau să-i mulțumesc domnului director general Andaburu pentru că a venit astăzi alături de noi. Securitatea energetică este una dintre datori, îndatoririle Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu poate să se derobeze de această îndatorire pentru că e o problemă care vizează direct cetățeanul european și uh, domnul Andaburu și comisia noastră jucăm roluri foarte importante din acest punct de vedere. Acum trebuie să folosim uh, cât mai bine toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, astfel încât Uniunea Europeană să facă față acestor provocări extrem de grave în domeniul energetic. Este clar că aceste răspunsuri pe care trebuie să le dăm, aceste soluții, uh, trebuie găsite în urma negocierilor cu Rusia. Domnule Landaburu, care sunt instrumentele, elementele care uh, ne vor permite, din punctul nostru de vedere, să progresăm uh, în acest domeniu? Și voi încheia acum, domnule președinte, revenind uh, asupra uh, afirmației că domnul Landaburu a realizat foarte multe lucruri în calitate de director uh, regional, uh, director general Relex și de asemenea director general pentru extindere Uh, ca și uh, în uh, funcția sa de director general pentru relațiile externe. Așadar, domnule Landaburu, putem spune că ați avut o contribuție excelentă și nu putem decât să vă fim recunoscători în numele Comisiei AFET și de asemenea în numele grupului meu politic vă doresc uh, mult succes uh, în noile sarcini pe care le aveți și sunt uh, sigur că pregătirea noastră vă, vă, vă va permite să faceți față cu brio acestor responsabilități. Sper că în calitate de șef al delegației, domnul Landaburu va avea ocazia să revină în fața comisiei noastre parlamentare și sper că vom putea să continuăm să colaborăm. Încă o dată, mult noroc în uh, noua dumneavoastră sarcină. E. Președintele, mulțumesc, domnule Salafranca. Acum dăm cuvântul uh, domnului vicepreședinte Pașcu, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Landaburu pentru această prezentare. Aceasta este o demonstrație a faptului că acest punct a devenit permanent pe ordinea noastră de zi, pe agenda noastră și sunt convins că va rămâne. Evident, atunci când vorbim de energie și de securitate energetică, inevitabil uh, suntem tentați să ne uităm spre Rusia, atât pentru că Rusia este unul dintre principalii furnizori, dar și pentru că Rusia joacă politic această chestiune. Însă aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra faptului că energia sigură și am uh, schimbat aici puțin accentul, deci nu energie, siguranță energetică, ci energie sigură, poate fi realizată prin uh, valorizarea potențialului existent printre membrii uh, Uniunii Europene și mai ales marile producătoare de energie, Franța, Spania, care cu siguranță pot avea o mai bună coordonare și să ofere în acest fel Uniunii Europene măcar un procentaj important de energie sigură. Și uh, la final aș vrea să fac un apel uh, și anume să dăm atenție atât dimensiunii estice cât și celei vestice când vorbim despre securitatea energetică. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc, domnule vicepreședinte uh, Pascu, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Dau cuvântul colegului Watson un minut și jumătate. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. În numele grupului liberal aș vrea, aș vrea să-i mulțumesc domnului Landaburu pentru munca excelentă pe care a făcut-o în numele Uniunii Europene și pentru uh, tot ce a făcut până acum. De asemenea, aș vrea să îi doresc și eu ca viitoarea carieră să uh, fie la fel de satisfăcătoare și de succes. Domnule președinte, domnule Landaburu, aș vrea să vă întreb în legătură cu discuțiile care au avut loc în cadrul Comisiei și în Consiliu, dacă puteți să ne informați în legătură cu ele, discuții uh, despre situația în care ne găsim. Semnarea uh, între, de către Rusia și patru state membre a acordului South Stream este pur și simplu cel mai recent exemplu despre cât de fragmentată este politica noastră de furnizare energetică sau cât de fragmentată a devenit. Și este opinia multor membri acestui Parlament că acum uh, am ajuns într-un grad de dependență energetică periculoasă față de Rusia, care poate că ar uh, putea să reprezinte chiar o amenințare pentru integritatea Uniunii Europene. Mi se pare că avem două soluții ca să ieșim din această situație, ambele bazate pe o creștere a producției energetice în interiorul uh, frontierelor noastre. O cale ar fi uh, cea nucleară, favorizată de unii, cealaltă investiții masive în energii regenerabile și dezvoltarea așa numitelor uh, rețele inteligente la care domnul Landaburu s-a referit poate atunci când a vorbit despre posibila dezvoltare a proiectelor de energie solară cu zona mediteraneană. Aș vrea să știu care este uh, domeniul și natura discuțiilor recente dintre DG Relex și DG Energy și uh, unitățile omologii din Consiliu în legătură cu creșterea gradului de autosuficiență energetică. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnule Watson. Și acum dau uh, cuvântul și vă rog să respectați timpul de un minut și jumătate domnului uh, Butikov. domnule director general, trebuie să vă felicit pentru însărcinările viitoare pe care le-ați, tocmai le-ați primit și trebuie să spun că ați făcut o descriere foarte diplomatică a situației. Prima întrebare. Faptul că avem în același timp și proiectul South Stream și proiectul Nabucco, credeți că acest lucru crește dependența energetică a Europei și, în al doilea rând, ne putem permite aceste proiecte, ambele proiecte? Uh, cum judecați participarea uh, Gazprom în uh, proiectul Baumgarten și în, în ce măsură uh, vedeți o eventuală participare a Gazprom și la proiectul Nabucco? În ce privește eficacitatea energetică, eficiența energetică? Am uh, văzut această problemă și în cadrul politicii de vecinătate, pentru că acolo se vorbește de ideea de nevoia de a încuraja țările uh, vecine uh, să obțină mai multă eficiență energetică. Și pentru a încheia, intenționează Rusia să își retragă semnătura de pe carta energetică, să nu ratifice această Uh, cartă și puteți, puteți confirma această chestiune. Ați spus de asemenea că Europa ar trebui să joace un rol modest în Nabucco. Credeți că prin finanțare poate avea un rol mai mare? Mulțumesc, spune președintele. Dau acum cuvântul pentru minut și jumătate domnului Scholz. Scholz. Scholz. Eh, Scholz. Mikrofon. Okay, also noch einmal, ich danke Ihnen für Ihre Ausführung und stimme Ihnen. Mulțumesc foarte mult pentru uh, lucrurile pe care le-ați spus, domnule Landaburu. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că după uh, și dincolo de tratatul de la Lisabona vom avea nevoie de un alt tratat care să se ocupe de problema strategiei energetice. Vom avea nevoie de așa ceva dacă vrem să facem față provocărilor descrise în Cartea Verde a Comisiei. Dar dați-mi voie să vă pun o întrebare uh, specifică. Credeți că prin intermediul proiectului Nabucco vom realiza independența energetică atâta vreme cât distribuția de gaz va rămâne uh, monopolul Gazprom mai mult sau mai puțin și atât uh, atâta timp cât Rusia va continua să aibă o mare influență asupra țărilor furnizoare de gaz cum evaluați ambiția guvernului uh, rusesc de a crea un fel de OPEC al gazului și ce influență credeți că ar putea să aibă Europa într-o astfel de eventuală organizație? Uh, în al doilea rând, credeți că trecem acum uh, spre o dependență de Turcia, așa cum pare domnul Erdogan să creadă? Uh, domnul Erdogan pare să creadă cumva că acest proiect Nabucco depinde de aderarea turcilor. Mulțumesc, uh, domnule Scholz. Domnul Strasser, uh, un minut și jumătate, spune președintele. Mulțumesc, domnule director general. Și de asemenea vreau să-i mulțumesc domnului Sarius Volski pentru activitatea excelentă pe care o depune și care permit acestei noi comisii să uh, își pornească motoarele încă de la început. Uh, avem uh, de-a face aici cu o gamă întreagă de probleme, unele dintre ele în afara cadrului de acțiune al comisiei noastre. S-a menționat aici nevoia de a îmbunătăți eficiența energetică, nevoia de a folosi mai bine și mai mult propriile noastre resurse și de a găsi surse adiționale, fie prin intermediul proiectului Nabucco, fie uh, altfel. Avem nevoie de cât mai mulți uh, furnizori ca să nu mai depindem de unul singur. O contribuție importantă la securitatea energetică a Europei uh, este evident reprezentată de politica sa externă este esențial nu doar să vorbim cu o singură voce, așa cum ați menționat în mod absolut corect. Este de asemenea important să putem să vorbim cu partenerii noștri la același nivel. Asta este un lucru esențial. Să avem un parteneriat cu Rusia și un acord, într-o formă sau alta, este necesar pentru a apăra interesele europene rușii vor anumite lucruri de la Europa și uh, noi trebuie să avem o viziune globală asupra relației noastre. Uh, multe depinde ce se întâmplă în Caucaz, în Iran, uh, în Mediterana. Deci dacă avem, încercăm să avem această viziune globală, vom scădea dependența noastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Svoboda, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Primul, în această dimineață domnul Pibalgs a fost la Comisia pentru Energie. Nu critic faptul că s-au produs aceste audieri în același timp, dar poate că am fi putut să ne organizăm mai bine ca să beneficiem de prezența ambil, ambilor. E important pentru Comisia noastră să avem uh, o viziune cât mai completă. Nu e evident vina noastră, domnule Landaburu, dar menționez acest lucru pentru viitor. În al doilea rând, în ce privește Nabucco și South Stream, uh, aș vrea să aflu care este poziția Comisiei, nu neapărat în acest moment, dar poate la discuțiile din uh, plenară, pentru că uh, Comisia Uh, poate spune că este neutră și nu vrea să dea prioritate niciunea dintre proiecte, dar aș vrea cel puțin să știu poziția Comisiei în legătură cu câteva dintre punctele relevante. Așa cum ați menționat, ideea este să reducem dependența de Rusia. Nu se spune că vom uh, elimina complet dependența energetică de Rusia, dar măcar o vom uh, reduce. Asta tinde să dea preferință proiectului Nabucco. Deci, poate într-un fel, se poate spune că Comisia ar putea fi fie neutră, fie ar avea o anumite preferințe. Deci să, să, ar, ar trebui să ne dați o idee, fără să trebuiască neapărat să spunem că unul este bun și altul este prost. Președinte, mulțumesc, domnule Svoboda, și acum colegul Weigel. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. ne preseneča, da se... Mulțumesc domnului Landaburu. Uh, știm cu toții că am trecut uh, în ultima vreme prin perioade dificile și nu ne surprinde astăzi atenția acordată problema relațiilor cu Rusia în materie de energie. Trebuie să evităm totuși să nu acordăm o importanță mult prea mare condițiilor impuse de Rusia sau pe care ar dori să le impună. Știm uh, cine dispune de surse de energie și acestea sunt statele cu care trebuie să încercăm să avem uh, relații pozitive. Mm, trebuie să încercăm să rezolvăm uh, acest, această criză între Rusia și Ucraina în, în mod cât mai pozitiv, mai ales pentru Ucraina, și apoi să ne, să ne orientăm spre surse de energie sigure. Asta înseamnă să punem mai mult accentul uh, asupra cercetării și asupra găsirii de surse de energie alternative. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Hauta la un minut și jumătate. Kiitos puheenjohtaja. Aiheellisesti on puhuttu paljon siitä. Mulțumesc, domnule președinte. Au existat multe discuții în legătură cu drepturile omului, că nu trebuie să sacrificăm drepturile omului pentru securitatea energetică. Vorbim, de exemplu, despre Turkmenistan, este una dintre cele mai grave dictaturi din lume, și Rusia, pentru că și acolo au existat multe probleme în legătură cu drepturile omului și statul de drept. Aș dori să aud opinia dumneavoastră. Cum se poate ține mai mult cont de drepturile omului în această politică energetică pe care tocmai o încercăm să o formulăm pentru ca uh, problemele energetice să nu fie separate și cum ne putem asigura că partenerii noștri energetici se angajează să respecte drepturile omului și uh, dreptul internațional. Se uh, planifică construirea conductei Nord Stream în Marea Baltică și această situație mi se pare dificilă, pentru că este foarte clar că statele implicate nu au încredere una, unul în celălalt. Și Rusia nu uh, s-a angajat, nu a semnat tratatul ESPO, Uh, care ține de uh, evaluarea de impact de mediu a acestor proiecte energetice. Nu ar trebui oare să obligăm partenerii energetici să semneze aceste tratate internaționale, pentru că aceste tratate trebuie să fie respectate. mulțumesc, doamnă Hautela. Acum domnul Scholz de la Stânga Unită Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general. În mod clar, este vorba de un subiect extrem de important. Uh, societatea modernă nu poate fi concepută fără energie și este important să nu o irosim. Ceea ce mă interesează pe mine este măsura în care conceptul de utilizare inteligentă face parte din aceste negocieri. Este vorba de un parteneriat egal care să fie integrat în politicile europene, uh, care se țină cont de uh, conducta din Marea Baltică, de South Stream, de Euromed și alte organizații. Cum credeți că putem ajunge la o, un sistem de securitate energetică europeană cu partenerii noștri. ce perspective avem pentru viitor? Vă mulțumesc, domnule Schulz. Iar acum domnul Landsberg, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, întrebarea mea privește Carta Energetică cu Rusia. După am urmărit aceste evenimente de, în ultimii ani și evenimentele au decurs doar înspre rău. Uh, Rusia spune că încă mai trebuie să ratifice Carta Energetică. Însă această carte este obligatorie pentru Rusia, inclusiv un paragraf 45 care declară foarte explicit, explicit că însă Uh, autoritățile ruse au spus că uh, statul nu știa ce făcea atunci când a semnat această carte. La Soci s-a spus clar că nu vor ratifica niciodată această carte, ci vor prezenta Uh, că Rusia va elabora un text și care va trebui semnat de către restul partenerilor. Însă, Rusia uh, are nevoie pentru aceasta de o modalitate de a-și impune condițiile asupra Europei. Uh, dețineți aceast, acest nou proiect pe care Rusia vrea să îl impună Europei sau nu? Ringrazio il collega Landbergis. Mulțumim, domnule Landsbergis. Iar cuvântul acum domnul Io- doamna Ioconsari. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru această prezentare interesantă. Aș dori să vorbesc despre regiunea arctică. Acolo apar schimbări mai rapid decât oriunde altundeva în lume și va exista o concurență mult mai mare pentru energie în această zonă. Comisia încă nu a adoptat o poziție în legătură cu zona arctică. Nu cumva credeți că ar trebui să vorbim mai mult decât despre zona arctică din punct de vedere energetic? Și, uh, ca supliment la întrebarea pusă de doamna Hautula, în legătură cu proiectul Nord Stream, au fost făcute multe studii de impact de mediu. Și în cazul Nord Stream ar trebui să ne gândim și la probleme de securitate, nu doar cele de mediu. Mulțumesc pentru uh, că ați vorbit foarte succint. Are cuvânt, cuvântul acum domnul Lunacek. Doamna Lunacek. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Landaburu, ați menționat un punct crucial. Ați întrebat ce se va întâmpla atunci când tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și cât de mult ne va ajuta pentru o strategie energetică. Mi s-a părut un punct extrem de important și mai mulți colegi l-au menționat. Politica energetică europeană este una foarte fragmentată în acest moment. Sunt de acord că ar fi foarte util, odată ce avem tratatul de la Lisabona, să uh, avem o strategie corectă. Cât de eficient va fi acest lucru rămâne de văzut. Însă mai am și alte întrebări. Ați vorbit despre reducerea dependenței față de Rusia. Sunt de acord cu acest lucru. Dar ceea ce vreau să vă întreb este cum vrea să vrea Comisia să trateze faptul că în Austria există un aranjament cu compania Gazprom uh, pentru energia din estul și centrul Europei. Și Gazprom are 50% din acțiunile companiei Baumgarten. Acest lucru este o problemă. Ce înseamnă acest lucru uh, din punct de vedere al independenței față de Rusia? Mi, se, mi s-ar părea un obstacol și m-aș întreba cum vede Comisia această situație. Vă mulțumesc, doamna Lunacek. Urmează domnul Kelam, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Landaburo. Aș dori să vă mulțumesc pentru realizările dumneavoastră impresionante în domeniul energetic și aș dori să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. În mod sigur, ați dus la consolidarea încrederii Parlamentului față de Comisie, ceea ce este un lucru important. Sunt de acord cu referirea pe care o faceți la Jacques Delors. Nu putem să fim mulțumiți cu tratatul de la Lisabona. Avem nevoie de un tratat energetic european dar noi ne-am bazat politica energetică pe raportul Sarius Volski de acum 2 ani, aș dori să vă întreb în legătură cu două lucruri. AFET sugerează să luăm măsuri pentru a împiedica investiții necontrolate în domeniul energetic și ca în viitor acordurile comerciale să includă o anumită clauză de securitate energetică. Uh, care este stadiul acestor sugestii acum? și susțin colega mea Hautala. Trebuie să uh, impunem condiții obligatorii și anume ca Rusia să se alăture Convenției uh, ESBO. Urmează acum Casulides. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte să vorbim cu o voce sau să avem o politică energetică comună este pragmatic. Să avem o politică energetică a Uniunii Europene nu este un lucru ușor. Eu am două întrebări. În primul rând, cât de realist este să avem un acord energetic cu Rusia bazat pe principiul furnizare sigură de energie și o cerere sigură, fără a ține cont de alte considerente geopolitice și, în al doilea rând, cât de avansat este un plan de solidaritate în caz de criză energetică, utilizând diversificarea și diversele rețele pentru a ajuta statele care vor avea nevoie de asistență și uh, problema stocării energetice. Vă mulțumesc, domnule Casulidis, iar acum dau cuvântul uh, din nou domnului Landaburu pentru ca acesta să încheie dezbaterea. Uh, va avea de răspuns la multe întrebări și va trebui să rezume uh, răspunsul său. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru interesul dumneavoastră în acest subiect. Au fost uh, întrebări foarte pertinente. În timpul redus care îmi stă la dispoziție, nu aș putea să dau răspuns tuturor întrebărilor, însă aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu problemele ridicate. Și v-aș cere ca în cazul în care considerați că nu ați primit un răspuns suficient de clar, să îmi scrieți și îmi va face o mare plăcere să vă răspund în scris pe cât, cât de curând posibil. Cred că ar dura prea mult să mă refer la fiecare întrebare în particular. Nu încerc să uh, îmi uh, neg responsabilitatea, însă. Care sunt punctele principale pe care le-ați abordat și la care pot să le răspund? În primul rând, în multe întrebări apare problema relațiilor cu Rusia. în mod clar relațiile noastre cu Rusia atunci când vorbim de cooperarea energetică, trebuie să fie văzute în contextul strategiei generale europene în legătură cu această țară. Fie că ne place sau nu, Rusia este un stat vecin și în viața particulară, uneori poate nu ne înțelegem foarte bine cu vecinii noștri, însă trebuie să întreținem relații cordiale. Și propunerea comisiei de acum un an în urmă a fost ca atunci când evaluăm aspectele cooperării noastre cu Rusia, să ajungem la concluzia că interesele noastre, dependența noastră este atât de mare încât trebuie să găsim modalități de cooperare și de dialog uh, cu acest stat, cu toate că poate simpatiile noastre nu sunt foarte uh, mari față de cei care sunt la guvernare în acest moment. Energia este o parte crucială a acestei relații. Avem nevoie de Rusia pentru că pe termen scurt nu avem o altă alternativă pentru furnizarea de gaze. Nu există în momentul actual o alternativă. Nici Norvegia, nici Algeria, nici o altă țară nu poate să îndeplinească această necesitate pe termen scurt. Acest lucru este un adevăr al vieții noastre politice. Mai mult, Rusia are nevoie de noi. Rusia are nevoie de noi pentru că nu își poate vinde petrolul sau gazele în altă parte, la fel de ușor. Și fără aceste venituri, ar intra într-o criză economică și financiară. Și, bineînțeles, într-o criză politică pe termen scurt. Deci există o interdependență și în acest context trebuie să ne consolidăm poziția fiind mai uniți având o voce și în același timp să ne decidem valorile și pozițiile. Nu putem să negociem cu rușii și să ajungem la acorduri cu ei în orice domeniu dacă nu ținem cont de valorile noastre de bază, care includ drepturile omului. Acest lucru se aplică Rusiei și oricărui alt stat dar dacă vrem o politică internațională credibilă, trebuie să ținem cont de toate aceste elemente. Trebuie să avem o politică coerentă, trebuie să fim realiști pentru că cetățenii noștri trebuie să aibă la dispoziția lor căldură, fabricile trebuie să funcționeze în continuare, Bineînțeles că trebuie ține, să ținem cont de provocările schimbărilor climatice și orice stat, orice instituție trebuie să ține cont de aceste lucruri, pentru că realitatea este cea pe care o cunoaștem și uneori trebuie să, să facem anumite concesii într-un sens sau în altul. Să vă dau un exemplu. Există o mare presiune din partea statelor membre pentru a lansa negocieri pentru un acord de asociere cu cele șapte state din Caucaz, Armenia, Georgia și Azerbaijan. Până acum, poziția noastră a fost că nu vom începe negocieri dacă un anumit, stat, în acest caz Azerbaijan, nu își îmbunătățește poziția în legătură cu drepturile omului și democrația. Aceasta a fost poziția pe care am susținut-o în Consiliu și a trebuit să găsim o soluție echilibrată. Eu călătoresc prin lume în atribuțiile mele și am văzut că Europa are credibilitate în ochii lumii din cauza că încearcă să uh, apere drepturile omului. Milioane de oameni din Europa văd speranță în Europa, însă, așa încât ceea ce facem noi nu este foarte ușor. Trebuie să avem o politică mai coerentă pentru a ne apăra interesele politice și comerciale, dar și cele care țin de drepturile omului. Nu există nicio soluție clară. Altfel am fi găsit-o deja. Acum facem doar mici pași. În legătură cu Rusia, cred că, trebuie, cred că putem ajunge la un acord în legătură cu un cadru de cooperare și în special în sectorul energetic în câteva luni sau mai puțin de 2 ani, ca să zicem așa. Atâta timp cât avem o relație globală cu Rusia care nu este dominată de tensiuni, în următoarele luni vom putea îmbunătăți climatul de cooperare cu Rusia și uh, vom putea să progresăm. Ce vrea Rusia de la noi? Rusia vrea un acord de securitate. Acesta a fost uh, lucrul menționat de domnul Medvedev cu un an în urmă. Rusia este obsedată de acest lucru și răspunsul pe care îl acordăm acestei necesități de dialog pe probleme de securitate cu Rusia va afecta posibilitatea noastră de a încheia alte acorduri mai flexibile în viitor pentru a spune lucrurilor lucrurile mai clar. Acordul nostru energetic cu Rusia nu depinde doar de energie, depinde de întregul context al relațiilor noastre cu Rusia. De aceea avem probleme și de aceea nu este ușor Chiar dacă lăsăm deoparte actualele tensiuni cu Rusia, dacă lăsăm deoparte toate problemele noastre cu Rusia, din punct de vedere tehnic, este în interesul nostru comun să ajungem la un acord. Însă Rusia vrea ca Europa să se angajeze să cumpere un anumit, o anumită cantitate de gaze în viitor pentru ca Rusia să poată să investească în viitor fără banii europeni nu vor putea face aceste investiții și uh, vor ajunge la o situație haotică. Noi însă avem o anumită securitate pe termen mediu că vom primi o anumită cantitate de gaze și de petrol și de aceea cred că vom putea ajunge la un acord, pentru că noi avem nevoie de această furnizare de energie și Rusia are nevoie de securitatea uh, furnizării în viitor. Însă, din experiența mea, eu aș spune că putem fi optimiști. Există un un grad de realism în guvernarea rusească de acum. Și nu știu de ce oamenii care uh, îi înconjură pe Putin vreau să impună, vor să impună această imagine a unei Rusii puternice. Însă există unii care sunt hotărâți să modernizeze țara și printre aceste instrumente uh, există și uh, vânzarea de energie, ceea ce mă aduce la cartea energetică. Este adevărat, după cum a spus unul dintre dumneavoastră, că rușii nu vor să semneze această carte. Însă motivele lor nu să ratifice această carte și motivele lor nu sunt foarte convingătoare. Bineînțeles că pot să încerce să își impună argumentele, însă noi putem, nu putem accepta acest lucru. Există un document neoficial care spune că Rusia vrea să impună statelor de tranzit, cum ar fi Ucraina, anumite posibilități de control care nu există în carta energetică. Și însă Rusia nu vrea să fie considerată ca un stat de tranzit. Este vorba de o strategie pe care Rusia și Putin o uh, urmează de câțiva ani încoace de a crea o relație de dependență energetică a Europei. Și vrea să ne lipsească de orice posibilitate de a căuta alternative pentru a rămâne dependenți de furnizarea energetică rusească. Bineînțeles că vrem să scăpăm de acest control pe care îl exercită Rusia asupra noastră și putem să facem acest lucru doar prin diversificarea surselor de energie. Ceea ce ne aduce la relațiile cu South Stream, cu statele care vor fi implicate în Nabucco și așa mai departe. Este clar după cum s-a mai spus deja astăzi, că Gazprom este implicat în proiectul Nabucco într-o anumită măsură. Însă, state cum ar fi Turkmenistanul, Azerbaijanul, Uzbekistanul, acestea trebuie să poate să ne furnizeze cantitatea de energie necesară pentru a ne reduce dependența față de Rusia. Există încă trei probleme cu proiectul Nabucco. În primul rând, angajamentul statelor din Asia Centrală și din Caucaz să furnizeze o cantitate suficientă de energie într-o anumită perioadă. Încă nu există acest angajament. Azerbaijan da, Turkmenistan nu, însă Turkmenistanul are probleme foarte mari în relația cu Rusia. Turkmenistanul nu este un stat democratic oricum, însă ar dori și consideră important să își diversifice politica energetică. Vrea să vândă energie Europei, însă nu știm dacă are suficientă energie pentru a o vinde Europei. Avem nevoie de, această garanț- de aceste garanții pentru ca proiectul Nabucco să uh, aibă credibilitate. După aceea, noi trebuie să ne angajăm să cumpărăm anumite cantități de energie. Care va fi angajamentul nostru din punct de, punct de vedere al volumului de energie? Încercăm să facem progrese aici. Mai apare și problema tranzitului energetic și Turcia. În data de 8 mai, la Praga, a avut loc o întâlnire foarte interesantă a șefilor de stat uh, ale acestor țări la care am fost prezent și acolo pentru prima dată am văzut forma, schița unui angajament. Cu două luni după această întâlnire, a existat un acord interguvernamental prin care Turcia s-a angajat pentru prima dată să înființeze un mecanism de tranzit care să fie acceptabil pentru noi și pentru statele producătoare. Deci au renunțat la ideea de a uh, lua o anumită cantitate din gazele care tranzitează statul lor și au acceptat compensarea financiară pentru tranzitul uh, energiei prin Turcia în conform standardelor internaționale. Acesta a fost un angajament foarte important din partea Turciei în luna iulie și acest lucru face proiectul Nabucco mai Uh, credibil. Mai mult, Irakul s-a angajat să furnizeze anumite cantități de gaze Europei, cantități care pot să tranziteze prin conducta Nabucco. Condițiile sunt mai bune acum decât acum trei luni pentru a avansa. Uh, dacă există bani europeni pentru concretizarea acestui proiect, uh, aceasta depinde de dumneavoastră. Dumneavoastră faceți parte din autoritatea bugetară împreună cu Consiliul în dezbaterile energetice din viitor. Dacă considerați că Uniunea Europeană trebuie să intervină, atunci eh, vor fi bani. Există sume în bugetul actual, însă s-ar putea să nu fie suficiente pentru proiectul Nabucco, pentru ca acest proiect să progreseze. Este, acest proiect este încă în desfășurare, este mai credibil acum decât în trecut. A existat o întrebare în legătură cu uh, relația dintre Nabucco și South Stream. Domnul Svoboda, a fost întrebarea dumneavoastră. Credem, noi credem că diversificarea surselor de energie este un lucru bun. Nu vom fi împotriva proiectului South Stream și nu-l vedem ca o concurență a proiectului Nabucco. Eu, eu prefer proiectul Nabucco pentru că reduce dependența de Rusia, ceea ce nu face proiectul South Stream. Și mi-ar fi plăcut ca guvernul italian, înainte de a face acorduri cu Rusia, să ne consulte Așadar, doamnelor și domnilor, noi nu cunoaștem niciun fel de contracte între statele membre și statele furnizoare de energie. Știm că acordul dintre Rusia și Ucraina există, însă dacă întrebăm Franța, Italia sau Germania să ne dea informații în legătură cu ce fac individual, nu putem obține aceste informații. Nu spun aceste lucruri pentru a mă plânge, ci pentru a vă arăta cât de complicată este uh, munca noastră în viitor. Dacă nu primim informațiile necesare, nu putem progresa. Dacă fiecare stat membru uh, păstrează secrete aceste informații, înseamnă că nu va exista o strategie europeană. Există doar strategiile naționale și se gândesc doar la cetățenilor. Nu există niciun fel de angajament european în acest sens. Și sunt de acord cu domnul Sarius Volski atunci când spune că s-a făcut mult până acum, datorită și muncii depuse de domnul Sarius Volski în, cu raportul său, însă dacă nu, Uh, schimbăm mentalitatea statelor membre, uh, nu vom putea progresa. Aș mai dori să vorbesc, domnule președinte, însă nu mai avem timp. Dar acest dialog trebuie continuat în viitor, dialogul între comisie și această comisie parlamentară, pentru că interesele sunt majore, situația politică este complexă și cred că această comisie cu puterile sale mai mari conform tratatului de la Lisabona, poate să facă foarte mult. SUA. Mulțumesc, aplauzele sunt bine meritate. Mulțumesc domnului Landaburu pentru această prezentare și pentru aceste răspunsuri precise, concise, analitice și pentru capacitatea sa de, a, de sinteză. Din păcate, și nu din cauza noastră, am început cu 20 de minute de întârziere reuniunea noastră agenda, ordinea de zi este foarte încărcată și înainte de a îmi lua rămas bun de la dumneavoastră și de a vă mulțumi pentru tot ce ne-a spus astăzi, aș vrea numele tuturor să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră într-adevăr extraordinară din toți acești ani, în calitate de responsabil cu relațiile externe în materie de extindere, de politică regională. Contribuția dumneavoastră la integra, integrarea europeană a fost uh, într-adevăr una majoră și ne dorim și suntem convinși că se va întâmpla așa, că în noua dumneavoastră funcție de șef al delegației Comisiei Europene în Maroc uh, și vă urăm uh, toate cele bune, veți juca și de această dată un rol principal. Vă salut și vă mulțumesc încă o dată. Bine, vă spusesem deja la începutul uh, reuniunii noastre că vă va fi distribuit un document, uh, e vorba de o întrebare orală pe tema politica, politicii energetice, însă între timp au existat uh, intervenții și solicitări de modificare a textului a schiței de text și de aceea îmi rezerv dreptul de a prezenta ulterior acest document pentru a fi examinat la reuniunea coordonatorilor din această după-amiază. Așadar, putem să trecem la următorul punct de, pe ordinea de zi, uh, și anume raportul domnului Marian Jean Marinescu, director al delegației Parlamentului European de observare a alegerilor din Moldova alegeri care s-au desfășurat în 26-30 iulie 2009 și în, pe tema Moldovei, comisia noastră a avut uh, trei ocazii de a se uh, reuni după incidentele care s-au uh, petrecut după alegerile din 5 aprilie. Așadar, este o temă uh, de interes major pentru noi. Știm că pe data de 30 iulie, misiunea internațională de observare a alegerilor coordonată coordonată și la care a participat, coordonată de OSCE și la care a participat și delegația condusă de colegul Marinescu, a redactat o declarație, deci pe data de 30 de iulie, care în general uh, ne oferă o evaluare pozitivă a modului în care s-au desfășurat alegerile și, în general, au fost respectate normele internaționale. Însă, uh, în această declarație există o serie de observații privitoare la necesitatea de a consolida reformele democratice pentru ca populația să-și regăsească încrederea în instituții. Vă rog, uh, stimați colegi, dacă aveți discuții particulare, vă rog să le faceți pe coridor pentru a permite celor care doresc să ne urmărească să o poată face în condiții optime. Așadar, colegul Marinescu, căruia îi voi da cuvântul, ne va putea înfățișa uh, cadrul general al desfășurării alegerilor și indicații uh, conform cărora dacă uh, um, reclamațiile opoziției din Moldova și preocupările noastre față de um, legalitatea legilor sunt justificate sau nu, am dorit de asemenea să auzim un comentariu asupra implicațiilor rezultatului electoral, asupra evoluțiilor politicilor interne și externe ale Republicii Moldova, mai ales în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană. Vă rog, domnule Marinescu, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneați, în 29 iulie au avut loc alegeri anticipate în Republica Moldova datorită eșecului de a alege un nou președinte după alegerile din 5 aprilie. Așa prevede Constituția Republicii Moldova ca alegerile să se eh, repete. După cum știți, ă, conferința președinților, Parlamentului Euro... Ă, președinților din Parlamentul European a autorizat o delegație de observare a alegerilor din Republica Moldova, care au avut loc pe 29 iulie. Delegația a fost formată din șapte membri, trei reprezentanți ai grupului PPE, ă, Marian Jean Marinescu, Andrei Gjib, Cristian Dan Preda, doi reprezentanți ai grupului Alianței Progresive, Progresiste a Socialiștilor și Democraților, Zigmantas Balcitis din Lituania și Cristian Vigenin din Bulgaria, un reprezentant al grupului ALDE, Renate Weber din România și un reprezentant al grupului Verzilor, Tatiana Jdanuca din Letonia. În zilele de 27 și 28 iulie, delegația a avut întâlniri cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene în Moldova și cu șeful delegației Comisiei Europene, domnul Cezare de Montis, cu reprezentanții partidelor politice participante la alegeri și cu reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Calma Mijei. De asemenea, au participat uh, la toate întâlnirile organizate de misiunea internațională de observare a alegerilor, analiști politici, partide politice, organizații neguvernamentale, mass media, Comisia Centrală pentru Alegeri. <clears throat> În urma acestor întâlniri și pe baza rapoartelor preliminare ale observatorilor de lungă durată, s-au desprins următoarele aspecte referitoare la campania electorală. În comparație cu alegerile din 5 aprilie s-au schimbat termenele, s-a micșorat pragul electoral de la 6 eh, la 5%, s-a micșorat condiția de validare a alegerilor de la o participare de, la vot de minim 50% la una de minim 33% și ziua alegerilor s-a stabilit într-o zi lucrătoare. S-au păstrat restricțiile referitoare la blocurile electorale și la drepturile electorale ale persoanelor cu cetățenie multiplă. Campania electorală nu s-a bazat pe programe ale partidelor politice, ci pe acuzații reciproce. Partidul Comuniștilor a prezentat un film în care opoziția era acuzată de organizarea evenimentelor din 6-8 aprilie, iar opoziția a prezentat aceleași evenimente ca fiind organizate de Partidul Comunist pentru a discredita partidele din opoziție. Atmosfera din timpul campaniei a fost uh, tensionată, încărcată de agresivitate, chiar de ură, ceea ce a dus la polarizarea societății din Republica Moldova. Partidul Comuniștilor a utilizat în campanie resurse administrative și metode subtile de permanentă presiune și intimidare. Mass media a fost clar controlată de guvern, în special posturile eh, TV <clears throat> și radio cu audiență națională. Prezentarea evenimentelor s-a făcut disproporționat și în favoarea partidului aflat la putere. S-a constatat totuși accesul limitat al partidelor de opoziție la posturile publice și participarea reprezentanților Partidului Comuniștilor la dezbateri, ceea ce în alegerile de la 5 aprilie nu, nu s-a întâmplat. În ceea ce privește listele de vot, nu s-a remediat nimic din uh, neregulile semnalate în 5 aprilie, listele de vot din 29 iulie au avut ca bază listele din 5 aprilie, s-a utilizat ca motiv de nerealizare timpul prea scurt avut la dispoziție. S-au organizat doar 33 de secții de vot în afara granițelor Republicii Moldova, complet insuficient pentru numărul mare de uh, cetățeni aflați în străinătate, între, <coughs> în conformitate cu diverse surse de informații, între 600.000 și 1 milion de persoane. În luna iunie, Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova, din partea Partidului Comuniștilor, a trecut la Partidul Democrat, ridicând în sondaje acest partid peste pragul electoral. În ziua votului, delegația eh, Parlamentului European s-a împărțit în patru echipe, una în capitală și trei în teritoriu. S-a observat procesul electoral în aproximativ 50 de secții de votare. Nu au avut loc incidente majore. S-au constatat aceleași nereguli în listele electorale, în special persoane trecute la adresa unde nu aveau domiciliu. Am observat implicarea cetățenilor în anunțarea acestor nereguli, precum și avertizarea membrilor birourilor secțiilor de votare privind persoanele înscrise în liste, dar aflate în afara granițelor. Cetățenii din Transnistria au avut posibilitatea să voteze în secții de votare organizate pe malul drept al Nistrului, dar prezența a fost extrem de scăzută. Autoritățile din Transnistria au interzis desfășurarea votării în localități aflate pe malul stâng al eh, Nistrului. Rezultatele alegerilor au fost următoarele. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 48 de mandate, cu 12 mai puțin decât în 6 aprilie, Partidul Liberal Democrat din Moldova 18 mandate, cu 3 mai mult decât, decât în, în 6 aprilie, Partidul Liberal 15, același număr de mandate, Partidul Democrat din Moldova 13 mandate, <clears throat> în, în 5 aprilie nu a intrat în Parlament, și Alianța Moldova Noastră 7 mandate a scăzut cu 4 mandate față de 5 aprilie. Câteva scurte concluzii. Este nevoie atât de modificări legislative, cât și de utilizarea de reguli cu adevărat democratice pentru desfășurarea în viitor a alegerilor. Este necesară crearea registrului electronic al persoanelor cu drept de vot. Trebuie asigurată independența reală a posturilor publice de uh, TV și uh, radio. În prezent, situația politică este următoarea. Partidul Liber Democrat, eh, Liberal Democrat, Partidul eh, Liberal, Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră au format o coaliție denumită Alianța pentru Integrare Europeană, care deține 53 din cele 101 mandate din Parlament. Pe 28 august au avut alegeri pentru președinția Parlamentului, a fost ales Mihai Gimpu, președintele Partidului eh, Liberal. Astăzi este prima încercare pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Cele 53 de mandate ale alianței nu sunt, sufi ă, sunt suficiente pentru crearea unui nou guvern, dar insuficiente pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, pentru care este nevoie de 61 de voturi. Candidatul pentru postul de prim-ministru este Vlad Filat, liderul de la PLD, iar pentru cel de președinte Marian Lupu. Eh, liderul, unul dintre liderii de la Partidul Democrat. În cazul în care nu se reușește atingerea majorității necesare alegerii președintelui, se vor organiza din nou alegeri, dar în 2010 conform Constituției. În ambele cazuri, alegerea unui președinte sau alegeri anticipate, Republica Moldova are nevoie de sprijin pentru depășirea situației economice și financiare în care se află acum. Consider că este necesară și benefică pentru Uniunea Europeană implicarea instituțiilor Uniunii Europene în sprijinirea Republicii eh, Moldova în perioada imediat următoare. În încheiere aș vrea să, să prezint un aspect eh, care, după părerea mea, este extrem de important. Delegația Par eh, Parlamentului European a făcut parte din misiunea internațională de observare a alegerilor împreună cu delegația OSCE și delegația APCE. La începutul discuțiilor pentru redactarea raportului misiunii internaționale, șeful delegației OSCE Petros Eftimiu și directorul biroului ODIR, Janus Lenarcic, au acuzat Parlamentul European de lipsă de loialitate și și-au exprimat lipsa de încredere în delegația Parlamentului European. Motivul acestei atitudini prezentat de, de, de către cei doi a fost rezoluția Parlamentului European privind situația din Republica Moldova din mai 2009, Uh, în, uh, în uh, particular articolul 22, unde se spunea pentru colegi, pentru a-și aduce aminte, subliniază discrepanțele importante dintre raportul preliminar al OSCE privind desfășurarea alegerilor și afirmațiile formulate de un număr important de organizații neguvernamentale din Republica Moldova referitoare la numeroase nereguli. Subliniază faptul că trebuie să se țină seama de astfel de discrepanțe în cadrul revizuirii viitoare a activităților OSCE de observare a legilor și a contribuției Uniunii Europene la misiunile internaționale de observare a alegerilor. Am încheiat citatul. Mi s-a sugerat ca delegația Parlamentului European să elaboreze un raport separat de misiunea internațională. Cu mari eforturi și cu sprijinul șefului delegației uh, Consiliului Europei, uh, Mevlut uh, Cavuzoglu, am depășit acest moment. Cred însă că este necesară o analiză foarte aprofundată a acestei situații și revizuirea modului de cooperare a Parlamentului European în cadrul misiunilor internaționale de observare a alegerilor în aria OSCE. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc și colegilor mei care au fost cu mine în delegație și care uh, au avut o contribuție importantă la, de la activitatea noastră în Republica Moldova. Aștept eventuale întrebări. Bine, ringrazio il colega Marinescu per la sua... Mulțumim domnului Marinescu pentru prezentarea sa foarte clară și completă. În acest moment avem patru, cinci persoane care au cerut cuvântul, inclusiv domnul Marinescu, și ca să respectăm uh, programul care prevede audierea comisarului Oli Ren la orele 11, bine, putem întârzia acest lucru cu câteva minute, dar nu mai mult. Acum închid lista cu cei cinci uh, care s-au înscris la cuvânt. Deschid dezbaterea și am încredere în dumneavoastră că veți respecta timpul de vorbire. Nu mai mult de un minut și jumătate, două minute maximum. Începem cu colegul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, voi, nu mă voi referi la raport, despre, raportul despre alegeri. Cred că am avut o prezentare exhaustivă Cred însă că acesta este un moment crucial pentru noi ca Uniune Europeană ca să jucăm un rol important și pentru a sprijini evoluțiile pozitive din Republica Moldova. Consider că unul din pericolele majore este ca cei care au înregistrat pierderi în alegeri, în alegerile trecute și care acum pot forma guvernul, să creadă că o continuare a confruntărilor e cea mai bună cale de a ajunge la a alege președintele și, major, și guvernul. Dar nu credem că un succes, chiar și minim, ar putea fi repetat, însă continuarea acestui proces de alegeri anticipate poate, într-adevăr, crea sau adânci situația de instabilitate politică din Republica Moldova. E o situație periculoasă și un alt factor de pericol este reprezentat de situația economică a țării. Și deci cred că din punct de vedere politică noi nu trebuie să avem o atitudine partizană, ci trebuie să încurajăm pe toți cei care doresc binele Moldovei, uh, să încerce să ajungă la un compromis care aduce stabilitatea în țară, lăsându-i deoparte pe toți cei care în trecut nu au contribuit la consolidarea unei republici a Moldovei cu adevărat democratice. Noi ar trebui să alcătuim un pachet de sprijinire economică a țării care uh, le-ar permite să nu se confrunte cu instabilitatea socială, care este un pericol potențial major și în încheiere vreau să spun că am putea solicita Comisiei să fie foarte activă și Parlamentului, eventual, să dea dovadă de mai multă energie și să se implice mai mult pentru necesara asistență politică, tehnică și pentru a propune un pachet economic și financiar. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Severin. Are acum cuvântul domnul Lansdorf, dar nu mai mult de două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Marinescu. Am uh, avut ocazia să citesc acest raport al observatorilor și prima frază a raportului spune că aceste alegeri au fost uh, con- consecința incapacității de a fi ales un președinte al Moldovei după alegerile din aprilie, pentru că nu exista o majoritate constituțională pentru a putea fi ales un președinte mă miră puțin că domnul Severin vorbește aici de o evoluție pozitivă. De aceea aș dori să întreb pe domnul Marinescu dacă dânsul consideră că evoluția politică este într-adevăr pozitivă sau e vorba doar de o situație de blocaj politic, deoarece nu există posibilitatea de a se forma un guvern. Uh, o a doua întrebare. După alegerile din aprilie, a avut loc o discuție în ce privește relațiile între Republica Moldova și România și uh, știm că ambasadorul uh, a fost uh, ambasadorul României a fost expulzat și știm că România a accelerat acordarea de cetățenie română cetățenilor moldoveni. Oare și acest element a jucat un rol la ultimele alegeri? Ați spus că participarea la vot, că votul a a fost organizat mai bine, dar în raport totuși ați emis și o serie de critici. Atunci eu aș vrea să știu într-adevăr cum s-a desfășurat procesul alegerilor. Mulțumesc. Mr. President, very briefly, uh, I'll, I'll... Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, spune domnul Vigenin, aș, am făcut parte din delegație și vreau să spun un lucru uh, în conformitate cu majoritatea observatorilor și reprezentanților uh, partidelor politice din Moldova. Alegerile au fost mai bine organizate decât alegerile din aprilie, atât uh, în campania electorală și cât și în ziua alegerilor. Și putem să spunem că mai mult sau mai puțin Moldova a trecut acest test. Acum, ce este frapant, ce iese în evidență, este că campania electorală a fost bazată nu atât pe probleme sociale și economice, ci mult mai mult pe probleme legate de fostele alegeri din aprilie. Eu am impresia că, inclusiv acum, partidele politice nu înțeleg cât de dificilă e situația economică și socială din Moldova și faptul că ea se deteriorează pe zi ce trece. Deci cred că noi ar trebui să-i încurajăm să ajungă la un compromis, după cum a spus domnul Severin, nu să avem o atitudine partizană, ci de a îi face să înțeleagă că Moldova are nevoie de stabilitate. Noi putem ajuta o țară care are partide politice responsabile, forțe politice responsabile. Eu cred că Alianța pentru Integrare Europeană a, a făcut o mișcare bună prin propunerea domnului Lupu uh, la președinție, pentru că este probabil singura persoană care poate, ar putea fi susținută de Partidul Comunist. Dar, în același timp, văd în vedere reacția uh, actualei opoziții, nu cred că ar fi o surpriză dacă s-ar organiza noi alegeri în februarie. Asta ar însemna că noi trebuie să exercităm presiunea necesară și toate lipsurile la nivel legislativ și la organizarea alegerilor să fie eliminate imediat. Și că dacă se vor desfășura noi alegeri la anul, să nu mai apară din nou acele probleme. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Weber. Vă rog, maximum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Împărtășesc concluziile raportului prezentat de domnul Marinescu. E adevărat că întreaga campanie electorală s-a desfășurat într-un într-o perioadă scurtă, într-un climat tensionat, uh, partidele nu au dispus de aceleași mijloace, a fost o situație de dezechilibru și registrul electoral continuă să reprezinte o problemă uriașă. Nu înseamnă neapărat că s-au produs fraude, n-am spus acest lucru, însă se creează posibilitatea comiterii de fraude. Dar în același timp vreau să spun că personal m-am întâlnit în diverse ocazii cu cetățeni ai Republicii Moldova care foarte sincer cred că votul lor a contat. Și până la urmă cred că e uh, Bine, să felicităm poporul moldovean pentru rezultatul alegerilor. Cu toate acestea, ținând cont de toate datele și de modul în care a fost organizat uh, procesul electoral, spun, trebuie să spun că sunt în favoarea ideii că pe viitor trebuie să acționăm în mod diferit și mă voi lupta pentru ca Uniunea Europeană să trimită propria sa misiune de observare electorală, inclusiv în uh, teritoriile de care se ocupă OSCE. Dacă dorim să convingem lumea că suntem un actor important uh, global, ar trebui să acționăm în acest fel și trebuie să fim independenți în aceste misiuni și să acționăm conform propriei noastre metodologii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Weber, spune președintele, și în încheierea dezbaterii, domnul Schulz. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și raportorului, domnului Marinescu. Cred că datorită muncii domniei sale, uh, că și munca domniei sale a, des, a uh, contribuit la buna desfășurare a alegerilor. Problema e că, cu rezultatul actual, Moldova se află într-un impas politic. Și uh, o altă problemă aici, o tendință problematică este că până acum 800 de mii de cetățeni moldoveni au obținut deja uh, și cet cetățenia română. Și din cauza situației din Moldova, această tendință este în creștere. Și din ce în ce mai mulți cetățeni moldoveni doresc să obțină cetățenia română acest lucru va îngreuna posibilitatea Moldovei să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum, mulțumesc domnule Schulz și din partea Comisiei are cuvântul acum domnul Brander, vă rog, un minut dacă se poate. Da, mulțumesc. Uh, din partea Comisiei dați-mi voie să fac o prezentare de un minut a activităților pe care le pregătim noi în sprijinul Moldovei am luat uh, notă de ceea ce s-a, ce s-a spus aici și suntem conștienți de importanța de a ajuta Republica Moldova și din punctul nostru de vedere am pregătit un pachet de asistență democratică, 4 milioane de euro, uh, pentru a rezolva unele din problemele esențiale care au fost uh, evidențiate și astăzi. Vreau să spun că vom lansa foarte curând acest pachet Ehm, pentru unele din temele majore menționate aici, inclusiv activitatea la nivelul reformelor mass media, susținerea biroului ombudsmanului și alte domenii care sunt de importanță majoră în contextul eforturilor noastre de a ajuta reformele democratice din Moldova. În al doilea rând, vreau să mai spun că, sigur că suntem conștienți de impactul crizei financiare și economice și uh, intenționăm să uh, acordăm asistență macro macroeconomică Moldovei. Uh, în acest moment uh, nu avem date publice, dar uh, ne gândim foarte clar la acordarea acestei asistențe și foarte curând vom avea cifrele precise și vi le vom prezenta. Iar în final, dați-mi voie să vă spun că suntem gata să începem negocieri privind, la un, acord, privind un acord de asociere, pentru că, după cum s-a spus încă de la început, e foarte important ca relațiile noastre să fie văzute într-un context mai larg. Suntem gata să uh, lansăm aceste negocieri când vor fi îndeplinite toate condițiile. Mulțumesc. Dr. Brender. Mulțumesc, domnule Brender, spune președintele. Poate domnul Marinescu dorește să uh, răspundă observațiilor făcute aici. Vă rog, aveți cuvântul. Permiteți-mi să, să încep cu uh, remarca domnului Schulz. Dacă am înțeles bine, în traducere spune că 800.000 de cetățeni moldoveni au obținut cetățenie mold, uh, uh, românească dacă am înțeles bine în traducere și dacă traducerea a fost corectă, este o cifră care nu este adevărată, sub nicio formă. Sunt în jur de 30-40 de mii de cetățeni moldoveni care au obținut această cetățenie, cetățenie română în cursul a 20 de ani, iar uh, accelerarea, să spunem, adică relaxarea condițiilor de acordare a vizelor n-a avut niciun fel de uh, neapărat o, o contribuție la rezultatul alegerilor. Cred eu că rezultatul alegerilor a depins de cum a fost prezentată situația din 7-8 uh, uh, aprilie, uh, evenimentele care s-au desfășurat în 7-8 aprilie și de faptul că de data aceasta, după mine, cetățenii Republicii Moldova s-au implicat foarte mult. Spuneam și răspund și la, la, celelalte, la o parte din întrebări în felul acesta, spuneam că în secțiile de votare, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în 6 aprilie, veneau persoanele și anunțau dânsul, această persoană nu stă la mine în casă, deci vă rog foarte mult să fiți atent când vine să voteze ce e cu el, iar aceste persoane lipsesc din Moldova în acest moment. O să vin la 9 seara să verific dacă a votat cineva în locul uh, acestei persoane. Cred că de aici, din această implicare a cetățenilor, a, a venit și uh, acest uh, rezultat. Procesul de vot uh, a fost uh, mai bine organizat ca în 6 aprilie, dar cu suficient de multe nereguli, pentru că listele de vot în acest moment nu sunt în regulă și pentru că uh, exista posibilitatea de vot multiplu și datorită actelor de identitate cu care poți să votezi poți să votezi cu vreo șapte sau opt acte de, tipuri de acte de identitate, deci aici trebuie neapărat uh, uh, intervenit. Uh, noi am propus, este propunerea noastră a delegației Parlamentului European în raportul misiunii internaționale, să se finalizeze registrul electronic al votanților, altfel nu se va uh, rezolva uh, această problemă. Plus că spunem că uh, au fost nereguli în alegeri pentru că și în, în zona de campanie electorală au fost foarte multe probleme, în special cu apariția pe eh, mass media. Evoluția politică. Eh, spuneam că există majoritate pentru Parlament, ceea ce s-a și întâmplat, există majoritate pentru guvern, deci guvernul se poate eh, forma din cele patru partide, nu există majoritate pentru președinte. Ce se poate întâmpla? Să fie ales Marian Lupa, așa cum spunea colegul Vigenin, cred că este o alegere foarte bună, uh, este persoana care poate fi ales cu votul și a unei părți din deputații uh, uh, Partidului Comuniștilor, sau să nu se reușească, în acest caz se fac alegeri în 2010, dar în această perioadă există guvern și există parlament care este condus de cele patru partide. Dacă vreți o părere personală, dacă se ajunge în această situație, eu sper să nu se ajungă în această situație, cele patru partide vor uh, lua mai multe mandate în, uh, în 2010 decât au luat uh, acum. Dar pentru a, a nu se intra într-o de adevăratele criză politică este nevoie de sprijinul Uniunii Europene în această perioadă. Eu salut aceste patru milioane care sunt în acest moment dar trebuie să ne gândim foarte bine. Uh, Moldova este într-o criză financiară uh, profundă și dacă nu ajută Uniunea Europeană, ajută altcineva. Și atunci rezultatul viitoarelor alegeri depinde de cine este ajutată uh, Republica Moldova în acest moment. Mulțumesc foarte mult! Bine, ringra... la colega... Da, mulțumim domnului Marinescu intervenția domniei sale a răspuns uh, întrebărilor sau observațiilor. Uh, a făcut o sinteză și cred eu că majoritatea uh, colegilor noștri pot fi foarte mulțumiți. Acum rugasem pe domnul comisar Oli Ren să aștepte încă câteva minute pentru că prevedeam această întârziere. Poate că avem o pauză de 5 minute uh, mi se spune că nu, încă nu a sosit. Asta înseamnă Bine, dacă a sosit, îl vom ruga să intre. Acum este pe drum. Iată, am recuperat puțin din întârzierea inițială și vă mulțumesc pentru acest lucru. tracimato all'inizio della seduta. Pentru că începusem cu, începusem cu întârziere, pentru că nu erau uh, destui membri în sală în această dimineață, dar iată că am reușit să respectăm până la urmă programul. chair. It's very confusing. Signor eh, Comisario, le do... Eh, domnule comisar, permiteți-mi să vă urez eh, bun venit la comisia noastră, noua sa configurație, pentru că alegerile din iunie i-au schimbat compoziția. Asta este prima întâlnire cu noua comisie AFET. Și în următoarele luni vom continua foarte rodnica colaborare um, desfășurată pe parcursul precedentei legislaturi. Doar, permiteți-mi doar câteva cuvinte de introducere și apoi, sigur, vă voi acorda um, timpul să ne expuneți temele atât de interesante, uh, desigur. În uh, luna octombrie, după cum știți, uh, Comisia Europeană va adopta pachetul extindere, deci toate cele privind starea de uh, negocieri cu Croația, Macedonia, Turcia și, sigur, progresele realizate de celelalte țări din Balcanii Occidentali. Știu că domnul comisar uh, va prezenta acest pachet în cadrul unei reuniuni uh, extraordinare a Comisiei uh, AFET, care lucru pentru care îi mulțumesc anticipație. Pe data de 15 iulie Comisia a propus eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii sârbi și uh, pentru cetățenii din Muntenegru. Parlamentul European a fost întotdeauna favorabil uh, unei astfel de măsuri și am salutat cu satisfacție uh, această evoluție. Noi cerem uh, de mult timp uh, eliminarea vizelor, chiar dacă excluderea Bosniei, Herțegovina și a Albaniei uh, sigur că ridică câteva semne de întrebare. Cu toții ne dorim ca semnalul dat de comisie să constituie un stimulent pentru autoritățile din Bosnia, Herzegovina și Albania pentru a îndeplini reformele care să facă posibilă și pentru aceste țări măsura în cauză, și anume eliminarea vizelor. Am dorit, stimate domnule comisar, să știm dacă dumneavoastră prevedeți niște evoluții pozitive în relațiile cu țările menționate în decursul anului 2010. Sigur că vom încerca uh, să știm și care este situația progresului negocierilor în vederea aderării Croației și care este perspectiva încheierii acestor negocieri. Și în ce privește evoluția uh, cooperării Serbiei cu Tribunalul Penal Internațional, în ce privește Tribunalul pentru ex Yugoslavia și uh, cu situația din Kosovo, pentru care nu s-a oferit o foaie de parcurs în vederea eliminării vizelor. Știu că Comisia, uh, în scurt timp, uh, va prezenta un studiu de fezabilitate pentru a uh, uh, consolida legăturile între Uniunea Europeană și această țară. Mă opresc aici cu introducerea mea și mă grăbesc să vă dau cuvântul, domnule comisar. Vă vom asculta cu foarte mult interes. Vă rog. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. în calitatea mea de comisar și de fost membru al Parlamentului European, sunt mai mult decât încântat să mă aflu aici, în Comisia pentru afaceri externe și înainte de a mă ocupa de problemele evocate de domnul președinte, aș dori să utilizez această ocazie pentru a vă felicita pentru faptul că ați fost aleși sau realeși. Și de asemenea, aș dori să felicit pe domnul președinte Albertini, precum și pe toți vicepreședinții, raportorii, coordonatorii, pentru numirea în aceste funcții. Și dați-mi voie să profit de ocazie pentru a felicita pe domnul uh, președinte pentru victoria din Formula 1, din Spa, aici în Belgia, Ferrari a câștigat și doar uh, din modestie nu mă voi referi la faptul că compatriotul meu, Kimi Raikkonen, poate a jucat și el un rol în victoria aceasta. Uh, și sigur că mă pot referi la un fost coleg al dumneavoastră, Ari Vatanen, și domnul Jean Todt, uh, care a condus echipa Ferrari și înainte de aceasta de, al echipei Peugeot, și motoul lui Jean Todt spunea că dacă vrei să câștigi, uh, fost rost de un finlandez. Deci, felicitări pentru această victorie încă o dată. Cu aceasta, dragi prieteni, aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Următorii cinci ani va fi o perioadă, vor fi o perioadă foarte importantă în relațiile externe ale Europei și dumneavoastră veți juca un rol foarte important și veți avea și responsabilități majore. Parlamentul European a jucat întotdeauna un rol activ în politica noastră de extindere, prin angajamentul uh, asumat în uh, sud, sud-estul Europei, în mod recent, prin, uh, în, în prin rapoartele, dezbaterile și întrebările adresate mie și colegilor mei. Doresc să vă mulțumesc pentru această cooperare excelentă din ultimii ani și sunt convins că ea va continua și pe viitor. Dumneavoastră oferiți un exemplu de responsabilitate democratică. Eu uh, spun recent în uh, discuțiile mele cu reprezentanții țărilor din Balcanii de Vest și cu Turcia, Uh, și uh, mă bazez pe ajutorul dumneavoastră și în continuare. Uh, dați-mi voie să vă reamintesc că, mm, că acum aproape 20 de ani, pe data de 10 septembrie 1989, în primul rând Ungaria și-a deschis granițele cu Austria și au putut intra astfel în, în, spre Occident zeci și mii de redegiști. Apoi, după două luni, zidul Berlinului s-a prăbușit. Și curajul ungurilor și curajul uh, multor germani din Est care au dorit un uh, viitor mai bun, marchează triumful uh, libertății și voinței umane asupra jugului totalitar. Acesta a fost sfârșitul uh, războiului rece și începutul unei transformări pașnice și democratice a continentului nostru, lucru care ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Acum, după 20 de ani, suntem o uniune de 27 de state membre și noile state membre, când s-au alăturat Uniunii, au vrut să se alăture unui mod de viață european. O Uniune care oferă libertate, prosperitate, securitate, solidaritate, cu alte cuvinte, un set de valori europene comune. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, noi am uh, uh văzut uh, această extindere cu interes și cu fiecare nou val de extindere, Uniunea Europeană a progresat spre realizarea visului uh, părinților noștri uh, care au întemeiat Uniunea Europeană spre o cât mai mare integrare europeană și libertate. Astăzi Uniunea este o comunitate de 500 de milioane de oameni Uh, este partenerul uh, comercial global uh, cel mai important și iată că și dimensiunile contează câteodată. Extinderea a um, sporit rolul jucat de Uniunea Europeană pe plan mondial și bineînțeles că noi în continuare va trebui să profităm de această situație politica noastră externă trebuie să ne consolideze capacitatea noastră de a acționa și de a da rezultate concrete și trebuie să afirmăm încă și mai bine valorile și interesele europene în lume. Domnule președinte, stimați membri, e pentru mine foarte clar că economia și ocuparea sunt principalele îngrijorări ale cetățenilor noștri astăzi. Așadar, e foarte corect ca acestea să se afle uh, pe, în primul plan al agendei europene. Știți foarte bine că alegerile uh, Parlamentului European au demonstrat acest lucru cu claritate. Acesta este motivul pentru care am lansat uh, programul de redresare economică europeană și punem atâta energie în pregătirea următorului summit G20 de la Pittsburgh. Cu toate acestea, în timp ce ne luptăm cu criza economică, nu putem să ne luăm uh, o pauză uh, din uh, activitatea noastră de stabilizare a sud-estului Europei. Este mai bine să exportăm stabilitate în Balcani decât să importăm instabilitate din această zonă. Comparativ cu multe alte regiuni din lume, sud-estul Europei totuși se bucură de o, de o stabilitate politică relativă pentru moment, nu în ultimul rând datorită perspectivei sale europene. Dar dacă secolul 20 ne-a învățat ceva, ei bine, ne-a învățat că nu trebuie să uh, uh, ne complacem cu uh, o situație de instabilitate în Balcanii de Vest, pentru că nu există nicio situație irreversibilă și istoria nu cunoaște sfârșit. Mai există un motiv foarte important pentru a ne continua acțiunea, și anume reputația Uniunii Europene și credibilitatea Uniunii ca actor global uh, asta, bineînțeles, jucând un rol și în capacitatea noastră de a uh, uh, influența vecinii și asta sigur că și în Balcanii de vest uh, și, și în domeniul parteneriatului oriental și pentru țările din uh, sud-estul Europei, perspectiva europeană continuă să reprezinte o promisiune și un stimulent pentru ca aceste țări să-și continue reformele democratice și economice. Nu trebuie să-i dezamăgim. Acesta este unul din motivele pentru care am insistat atât de mult pentru a obține progrese în uh, liberalizarea regimului vizelor, la care s-a referit uh, domnul președinte. Uh, nu știm cât de mult înseamnă libertatea de circulație pentru oamenii de rând din Balcan. Vrem ca toți să poată beneficia de această libertate și odată ce guvernele lor vor fi îndeplinit condițiile necesare, acest lucru va fi o realitate. Uh, dați-mi voie să vă explic cum am acționat. Uh, fiecare țară, fiecare țări i s-a, preze- i s-a prezentat un, o foaie de parcurs. Uh, anul trecut s-au stabilit aceste condiții de la pașapoarte biometrice sigure, un mai bun control al frontierelor și până la o luptă mai eficientă împotriva corupției și a crimei organizate. Fiecare țară a fost evaluată Uh, conform propriilor merite. În iulie am uh, propus uh, um, ridicarea vizelor pentru cetățenii din fosta Republica Iugoslava Macedoniei, Muntenegru și Serbia din ianuarie 2010. Sigur, cu condiția ca Muntenegru și Serbia vor îndeplini încă anumite condiții în acest timp. Uh, cred că propunerea noastră va fi aprobată de statele membre. Sigur, veți fi consultat și dumneavoastră și contez pe sub, uh, sprijinul dumneavoastră în favoarea propunerii uh, Comisiei. Sigur, e scopul nostru comun ca și Albania și Bosnia-Herzegovina să-și urmeze vecinii și dacă continuă ritmul reformelor și îndeplinesc condițiile impuse de noi, Condiția, uh, Comisia probabil că uh, va face o nouă propunere la jumătatea anului 2010 și în legătură cu aceste două țări. Uh, viteza cu care aceste țări progresează spre eliminarea vizelor este doar la latitudinea lor, depinde doar de ele. Mingea este în terenul lor și după ce vor îndeplini condițiile, vom putea și noi să facem o nouă propunere pentru aceste două țări, Albania și Bosnia-Herzegovina. În orice caz, atunci când va intra în vigoare propunerea noastră, uh, noile pașapoarte biometrice le vor permite acestor cetățeni să se deplaseze în țările Schengen. Ceea ce înseamnă că nu vor mai sta la coadă la ambasade, nu vor mai plăti taxe de viză, nu vor mai trebui uh, să facă rost de tot felul de documente și cetățenii acestor țări vor putea să-și viziteze rudele și prietenii din Uniunea Europeană fără a trece prin toate aceste proceduri. Și va fi mai ușor și pentru tineri să studieze în Uniunea Europeană. Pe scurt, asta va însemna o și mai mare europenizare a societății civile din Balcanii Occidentali, ceea ce ne demonstrează că integrarea europeană nu se referă doar la o integrare a națiunilor, ci, do- ci și a oamenilor, a cetățenilor. Și acesta este obiectivul nostru fundamental. Domnule președinte, stimați membri, înainte de a încheia, permiteți-mi să vă înfățișez situația actuală în legătură cu uh, țările care sunt implicate în procesul de extindere. În ce privește Croația? Ei bine, dacă Croația va îndeplini condițiile principale, mai ales uh, cele privitoare la domeniul juridic, și dacă uh, se rezolvă și problema de frontieră cu Slovenia, poate că vor încheia negocierile de aderare în prima jumătate a anului 2010. Eu sper că așa vor sta lucrurile. Și uh, știu că climatul politic s-a îmbunătățit substanțial între Croația și Slovenia și asta îmi dă motive de optimism moderat în uh, legătură cu rezolvarea problemei de frontieră uh, în scurt timp între Croația și Slovenia. Sper de asemenea că se vor relansa reformele din Turcia în următoarea perioadă, pentru că progresul în negocierile de aderare depinde de progresele din reforma legislativă mai ales cele referitoare la uh, libertățile fundamentale și statul de drept. Uh, libertatea de exprimare, libertatea de cult, libertatea religioasă, libertatea sindicatelor și așa mai departe. De asemenea, ne bucură recentele consultări uh, în legătură cu o inițiativă privind curzii. Sper că acestea se vor traduce în uh, rezultate concrete pentru a consolida drepturile culturale și lingvistice ale tuturor turcilor, precum și dezvoltarea socială și economică a sud-estului Turciei. De asemenea, sperăm, sperăm că Turcia să joace un rol constructiv în uh, convorbirile, negocierile din Cipru și că va contribui la o atmosferă politică favorabilă. Dacă fosta Republică uh, Iugoslava a Macedoniei își va îndeplini și condițiile impuse, Comisia ar putea recomanda uh, începerea negocierilor de aderare chiar în cursul acestui an. Principala problemă aici e, nu, nu constituie o condiție de aderare, dar e clar că orice uh, progres va constitui un impuls în procesul de aderare. Din Montenegru ne vin în continuare uh, vești bune și e un exemplu a ceea ce se poate realiza când există într-adevăr un consens național în ce privește integrarea europeană. Poate că vom începe, sperăm noi, uh, activitățile și negocierile de uh, ader- începere a aderării încă peste câteva luni. Uh, Albania. În Albania au, au avut loc alegeri, uh, sigur au fost în continuare lipsuri, dar lucrurile s-au desfășurat mai bine ca uh, în, la alegerile anterioare. Bine, vom face o evaluare financiară a situației și apoi vom ști cum să acționăm în continuare. Suntem gata să uh, pregătim un aviz în legătură cu uh, cererea de uh, aderare a Albaniei la cererea Consiliului. În legătură cu Bosnia-Herzegovina, eu am spus liderilor acestei țări și încă de mai multe ori am făcut asta că 2009 ar putea fi un an crucial pentru Bosnia-Herzegovina pot încă să îndeplinească cerințele pentru eliminarea vizelor în uh, cursul anului 2010. Ar trebui să îndeplinească și condițiile uh, pentru uh, stabilizare și drumul spre integrare europeană, care, lucru care ar însemna, sigur, și încheierea misiunii înaltului reprezentativ și acest lucru ar deschide calea spre o uh, solicitare de uh, aderare la Uniunea Europeană și o uh, șansă clară pentru această țară. Din păcate, pentru moment, uh, în Bosnia-Herzegovina nu există un adevărat centru de putere, nimeni nu dorește să-și asume responsabilitățile, din păcate, și e clar că va trebui în continuare să ne îndreptăm atenția către această țară și și Comisia și dumneavoastră și Consiliul trebuie să uh, facă în continuare eforturi pentru o îmbunătățire a situației din Bosnia-Herzegovina. În Serbia, guvernul continuă să uh, acționeze serios în reformele cerute de Uniunea Europeană, implementează acordurile noastre pe o bază unilaterală, deși se află într-o situație, țara se află într-o econo- uh, situație economică dificilă și guvernul își demonstrează astfel orientarea pro-europeană. De asemenea, Serbia își continuă programul național pentru integrare europeană și își face temele uh, foarte eficient și conștiincios. Uh, își asumă în mod foarte serios obligațiile ce revin din foaia de parcurs și uh, Cooperarea sa cu uh, Tribunalul Penal Internațional s-a îmbunătățit simțitor uh, în ultima perioadă. Consiliul cred că ar trebui să recunoască progresele din uh, Serbia și să deblocheze acordul interimar. Situația în Kosovo este stabilă, însă și volatilă. Cadrul legal se dezvoltă foarte bine, și implementarea uh, uh, democrației. Sigur că uh, statul de drept va trebui consolidat. Vom prezenta un studiu asupra Kosovo în octombrie, în contextul pachetului nostru pentru extindere, cam la jumătatea lunei, lunii octombrie, evaluând ce trebuie făcut în Kosovo pentru o reală perspectivă europeană a acestei țări. Sigur, importante sunt contactele de la om la om și mobilitatea și cooperarea regională în ceea ce privește Ciprul, um, negocierile uh, pentru un acord uh, au ajuns într-o fază hotărătoare și credem că uh, poate încă în această săptămână vom vedea niște rezultate concrete. Sper că la anul viitor vom putea vedea o reunificare a Ciprului și vă asigur că președintele Barroso și Comisia vor face tot ce le stă în puteri pentru a se ajunge la acest obiectiv. Și în cele din urmă, uh, câteva cuvinte despre Islanda. Islanda este o țară europeană cu rădăcini democratice uh, foarte bine stabilite, este bine integrată în Uniunea Europeană, prin uh, zona economică europeană, participă uh, la zona Schengen. și a, a integrat deja cam uh, trei sferturi din acquis comunitar. Bine, sigur că nu există nicio scurtătură pe calea spre calitatea de membru UE și aceste criterii care trebuie îndeplinite de către Islanda sunt la fel ca pentru toate celelalte țări candidate. Comisia va pregăti o opinie obiectivă utilizând aceeași metodologie ca pentru celelalte uh, țări candidate. Uh, domnule președinte, stimați membri, în concluzie, dați-mi voie să vă reamintesc că contextul audierilor mele parlamentare din 2004, acum 5 ani, aproape exact zi cu zi acum 5 ani, uh, atunci am fost întrebat uh, care va fi programul meu în calitate de, pe, ultim, pe următorii 5 ani în calitate de comisar pentru extindere. Eu am spus că vreau să-mi joc rolul împreună cu Parlamentul și cu Consiliul pentru ca să atingem șase obiective în uh, acești 5 ani până la sfârșitul lui 2009. Aceste obiective erau uh, ca în 2009 să avem 27 de state membre, în al doilea rând, ca procesul de aderare cu Croația să se fie aflat în 2009 în fazele finale, în al treilea rând că celelalte țări din Balcanii Occidentale să fie ancorate uh, la Europa prin acorduri de asociere, în al patrulea rând ca Turcia să se afle uh, foarte hotărât pe calea spre Uniunea Europeană și că se va ajunge la o, o stabilizare a statutului Kosovo, și, în al șaselea rând, o reunificare a Ciprului. Cinci din aceste șase obiective au fost realizate până acum, nu la perfecțiune întotdeauna, dar totuși au fost îndeplinite. Știm cu toții, știm că, sigur, rămân încă multe probleme de rezolvat, dar perspectivele sunt optimiste. Dragi prieteni, astăzi Europa este unită și liberă. Și haideți să ne stăduim ca lucrurile să rămână așa, și să ne uh, facem treaba așa cum se cuvine și în sud-estul Europei, dar și în nordul Europei. E o misiune grea, dar uh, uh, foarte importantă și dumneavoastră aveți un rol foarte important în această misiune și vă urez succes și haideți să uh, conlucrăm cât se poate mai bine. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, comisariu, per la... Mulțumesc, domnule comisar, pentru această expunere foarte clară și acum începem dezbaterea. Vă spun uh, mai înainte că am 27 de colegi pe listă și nu mai pot accepta alte lor de cuvânt. Uh, de asemenea, sunt constrâns ca, în primul rând, să dau cuvântul coordonatorilor și apoi celorlalți membri, dar pentru nu mai mult decât un minut și jumătate. Uh, vă rog să vă scuzați pentru aceste limite de timp, dar mă văd silit, din motive organizaționale, să le impun. În primul rând, un minut și jumătate are cuvântul domnul Sala Franca. la llegada termino del mandato del actual... Vă mulțumesc, domnule președinte. Terminarea mandatului acestei comisii face acest moment extrem de oportun să judecăm succesele înregistrate. Pot să susțin ceea ce a spus domnul comisar Ren în legătură cu rezultatele atinse. Ați spus că pentru Islanda nu va fi nicio procedură accelerată. Această decizie a trecut prin Parlamentul islandez cu o majoritate foarte mică. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest lucru? Care este uh, Uh, opinia dumneavoastră în legătură cu relațiile între Turcia și Armenia și deschiderea granițelor săptămâna viitoare. După aceea, uh, finalizarea negocierilor cu Croația în următoarele șase luni. Credeți că dificultățile vor putea fi depășite în următoarele câteva săptămâni între Croația și, Croația și Slovenia? Și despre Kosovo, și Bosnia-Herzegovina, dacă puteți spune ceva despre deciziile luate de comisie în iulie pentru a îmbunătăți susținerea financiară pentru unele state uh, candidate, Turcia, Serbia și statele din vestul Balcanilor. Vă mulțumesc, domnule Salafranca. Acum un minut și jumătate, domnul Vigenin. комисията постигна успехи. Vă mulțumesc și eu cred că comisia a înregistrat succese considerabile. Nu aș fi fost membru al acestui parlament dacă nu a, ar fi avut succes extinderea, inclusiv cu Bulgaria și România. De, exem, de, exem, de, de aceea am câteva întrebări în legătură cu liberalizarea regimului de vize. Uh, călătoria liberă pentru cetățenii din uh, Macedonia și Muntenegru este uh, salutară. Cu toate acestea, există anumite tensiuni pentru că Albania și Bosnia-Herzegovina nu au fost incluse în acest pachet. Noi credem că fiecare stat trebuie judecat pentru conform propriilor sale merite. Uh, dar ați putea să ne spuneți mai mult în legătură cu problemele pe care le are Albania, de au Albania și Bosnia-Herzegovina și care au împiedicat includerea lor în acest pachet. Hmm, mai clar, să elaborați asupra situației din Bosnia-Herzegovina, unde există mai mulți cetățeni sârbi care s-ar bucura foarte mult să Uh, călătorească în Europa. Nu este cumva un caz de discriminare. Și în legătură cu Turcia, recent, primul ministru Erdogan, în timpul vizitei sale la Bruxelles, a creat multe speranțe că Turcia uh, se va reorienta uh, pe drumul său european. Credeți că, într-adevăr, Turcia se apropie din nou de Europa? Acum urmează doamna Neitz. Vă rog, respectați timpul de vorbire. Domnule președinte, domnule comisar, voi încerca să fiu succintă. Este o plăcere să vă vedem aici, domnule comisar, în numele grupului meu. Aș dori să vă felicit în legătură cu toată activitatea depusă și pe care continuați să o depuneți. Aș dori să mă concentrez asupra Uh, ridicării vizelor. Bineînțeles că locuitorii din Mon- Montenegru, Macedonia și Serbia uh, nu vor mai uh, necesita vize din, din, de începutul lui ianuarie. Acesta este un lucru bun, însă ca și antevorbitoarea mea, antevorbitorul meu, aș dori să pun aceeași întrebare în legătură cu sârbii care locuiesc în Albania și Bosnia-Herzegovina nu ar fi posibil să spunem că dacă aceste state adoptă anumite măsuri, atunci cetățenilor vor putea să beneficieze de măsura de ridicare a vizelor. Mie mi se pare destul de clar că dacă această situație durează mult timp, în special în legătură cu bosniacii, atunci sârbii bosniaci și uh, Uh, croații bosniaci vor încerca să își obțină vizele din uh, statele învecinate, ceea ce va submina coeziunea acestor țări. Nu ați spus nimic în legătură cu ridicarea vizelor în legătură cu Kosovo, este un subiect destul de delicat, însă care este viziunea dumneavoastră în legătură cu Kosovo? Hola, Acum are cuvântul doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumim munca pentru activitatea pe care o faceți pentru extindere. Și pe mine mă preocupă problema liberalizării vizelor. în Kosovo și Turcia. În primul rând, în legătură cu uh, ridicarea vizelor, uh, susțin ceea ce a spus doamna Neitz pentru mine și pentru grupul verzilor EFA. Uh, pentru noi o libertate mai mare a vizelor a fost întotdeauna necesară. Mă bucur pentru Muntenegru, Macedonia și Serbia, însă rămâne problema pentru Bosnia-Herzegovina și Alba- Albania și Serbia cred că mai are mult de făcut. Din mass media am, am citit că în legătură cu Serbia a fost o decizie politică, însă nu ar fi fost posibil să se spună același lucru pentru Bosnia-Herzegovina. Din aceleași motive denumite de doamna Neitz, că sârbii bosniaci uh, vor călători în Serbia pentru a-și lua vizele și croații vor merge în Croația. Ați spus că Comisia va avea o nouă propunere până la jumătatea anului 2010, însă eu am înțeles că în noiembrie deja vom avea o decizie. Sperăm că această propunere va fi făcută mai devreme. Ieri l-am ascultat pe Peter Ferie, care vorbea despre Kosovo. V-aș întreba dacă susțineți ONG-urile care lucrează în Serbia și care încearcă să-i mobilizeze pe sârbii din Kosovo pentru că aceștia să meargă la urne în momentul alegerilor. Domnul Han Tanăc, mulțumesc domnule comisar Ren, bine ați venit uh, în numele grupului cel mai nou din Parlamentul European, ECR, însă noi credem că criteriile de la Copenhaga trebuie să fie îndeplinite înainte de aderarea unui oricărui stat și de asemenea, trebuie să recunoaștem că există o anumită oboseală față de extindere din partea publicului european, în special în Regatul Unit. Islanda este un caz special pentru că este membră a EEA și aici cred că o procedură accelerată ar fi uh, oportună. Salutăm munca dumneavoastră în legătură cu Balcanii Occidentali. Ne preocupă în continuare um, stabilitatea în Bosnia-Herzegovina, corupția și criminalitatea organizată, însă cred că și sper că vor deschide negocierile în curând. În ultimul rând, salut cuvintele dumneavoastră asupra Ciprului și uh, urăm mult succes în negocierilor. Bineînțeles că mai există o parte terță, Turcia, și sperăm că vă veți folosi influența dumneavoastră în Turcia pentru a asigura succesul negocierilor. Vă mulțumesc, domnule că ați respectat timpul de vorbire. Iar acum, domnul Cații Georgiu. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Όλιρεν για τη δουλειά που... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-l felicit pe Oli Ren uh, pentru activitatea depusă până acum ca membri greci și ciprioți. Suntem în favoarea aderării uh, Turciei. Am dorit ca acest lucru să fie o locomotivă pentru aderarea Turciei, atâta timp cât angajamentele Turciei vor fi respectate. Am dorit să găsim o soluție la problema cipriotă. Orice procedură de aderare trebuie să țină cont de orice încălcare din partea Turciei. Din păcate, protocolul de la Ankara, semnat de Turcia, nu a fost respectat în legătură cu navele și avioanele cipriote. Încă există uh, dificultăți pentru că aceste avioane și nave să folosească aeroporturile și porturile turcești sau cipriote. Trebuie ca forțele turce să se retragă din nordul Ciprului și dacă nu avem un angajament pentru democrație, nu se va ajunge la niciun rezultat. Ciprul va rămâne o piedică pentru Uniunea Europeană. Ați spus chiar dumneavoastră că Comisia va face uh, totul pentru a rezolva problema Ciprului, însă aș dori să vă întreb ce înseamnă acest lucru în practică. Ce puteți face concret pentru a rezolva problema Cipriote? Domnule Belder, vă rog să uh, fiți mai succint decât antevorbitorul dumneavoastră. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer de commissaris, uh, ik vraag uw gewaardeerde aandacht. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme grave în Turcia. Astăzi, creștinii și uh, ateii din Turcia nu au acces la uh, cumpărarea de case, la accesul în diverse instituții uh, publice. Li se refuză pur și simplu accesul. creștinii sunt excluși într-o țară care este candidată. Vă cer să ridicați această problemă în discuțiile cu autoritățile turce și să uh, faceți să dispară această problemă. Aș dori să ne susțineți în această problemă. Vă mulțumesc, domnule Belder, ați uh, vorbit foarte pe scurt. Domnul Madeleine are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ren, ați avut o activitate intensă în ultimii ani, extinderea care a inclus uh, România și Bulgaria a avut un rezultat negativ pentru uh, Olanda acum suferim în urma infractorilor din Bulgaria și România care uh, au venit în țara noastră. Însă dumneavoastră continuați cu aceste inițiative. Extinderea trebuie să se oprească, nu avem nevoie de țări falimentare cum ar fi uh, Islanda, nu avem nevoie de state balcanice, nu avem nevoie de islamizarea Europei. Aceste state pot fi Uh, vecini buni, dar nu membri ai uh, familiei europene. Uh, facilitarea vizelor facilitează doar accesul infractorilor. Acest lucru va influența în mod negativ viața noastră în Olanda. Vă cerem să opriți islamizarea Europei și să uh, vă dați demisia, să vă reîntoarceți în Finlanda. la parola la colega Omen Reuten. Acum, doamna Omen Reutenen. Domnule președinte, îmi face mare plăcere să iau cuvântul după uh, colegul meu, domnul Medlena, să iau cuvântul în această comisie pentru a vorbi despre extindere, uh, spre deosebire de ceea ce tocmai am auzit. Eu am un mare respect pentru felul în care domnul comisar a uh, discutat dosarul extinderii. Domnule președinte, și cu toții știm ca democrați că au existat greșeli, dar când s-a întâmplat acest lucru, am conlucrat în Parlament, în Comisie și la Consiliu pentru a rezolva aceste probleme. Noi respectăm anumite valori. Suntem în valoarea păcii și securității pe continentul noi, nostru, dar suntem și în favoarea justiției sociale și a faptului că putem să facem mult mai multe mm, din punct de vedere social și economic împreună decât fără ceilalți. Și i-aș spune antevorbitorului meu că, datorită extinderii, noi, olandezii și toată lumea din Uniunea Europeană, am beneficiat asub, din uh, toate procesele de extindere de până acum. În legătură cu Turcia și Armenia, uh, evoluții pozitive uh, există acolo, există și în Caucazul de Sud, și în legătură cu curzii. Și de asemenea, în problemele legate de securitate și socială pentru armată. Însă ce putem face pentru a ne asigura că aceste uh, evoluții vor continua să se întâmple? Cred că mai trebuie să uh, ridicăm probleme mai aprofundate în discuțiile cu Turcia. Ultima vorbitoare în prima, prima rundă, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, e vizibilă o ameliorare a relațiilor între Cipru și Turcia în ultima vreme, însă vreau să spun că lucrurile s-au schimbat. Știm uh, ce se întâmplă cu uh, embarcațiunile cipriote care nu sunt admise în porturile grecești. Știm ce s-a întâmplat și în Marea Egee au uh, existat uh, uh, indicații precum că a fost încălcat moratoriu din Marea Egee pe perioada estivală. Iată că Turcia nu respectă ceea ce a semnat în 2002, acordurile cu Grecia în ce privește imigrația ilegală și nici acordurile semnate cu Uniunea Europeană. Într-adevăr, există și evoluții pozitive ale relațiilor dintre Turcia și Armenia, așadar uh, sunt speranțe că se va rezolva și uh, problema curdă în Turcia, însă iată că relațiile cu Grecia încă rămân tensionate. Și, uh, din păcate, evoluțiile din anul trecut, iată că nu sunt confirmate anul acesta. Mă întreb dacă se poate face ceva, dacă într-adevăr există dorința de a împinge aceste relații spre evoluții mai pozitive. Președintele, aș ruga totuși, deși știu că problemele aici sunt foarte complexe, v-aș ruga să dați dovadă de mai multă concizie. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, membrilor pentru întrebările extrem de pertinente. Voi încerca să răspund cât mai concis cu putință pentru a putea avea și mai multe intervenții din partea noastră, uh, fiindcă mi se pare că un astfel de dialog este extrem de util. În ce privește uh, generalitatea întrebărilor, mi se pare foarte interesant că uh, această problemă a situației musulmanilor în uh, cadrul programului de, viza, de liberalizare a vizelor și, uh, pe de altă parte, sunt acuzat că lucrez la islamizarea Europei. Pot să vă spun un secret, nu sunt uh, implicat în niciuna dintre aceste două activități. Eu încerc să mențin aceeași politică față de toate țările pe baza strict a criteriilor stabilite de către Parlamentul European și Consiliu, și să evaluez țările uh, respective în uh, funcție de criteriile pe care le-am stabilit. Alminte, să știți că nu mi-ar părea de rău, deloc rău să mă întorc în Finlanda, că am avut o vară excelentă din cauza schimbărilor climatice, dar cred că totuși mai sunt câteva lucruri de făcut în ce privește extinderea și politicile europene, deci uh, încă nu o să accept un uh, bilet numai dus spre Finlanda așa de ușor. În ce privește problema vizelor uh, menționată de domnul uh, Salafranca, doamna Miț, doamna Lunacek și câțiva alți membri, aș vrea să vă explic motivele pentru care Albania și Bosnia-Herzegovina nu au fost incluse în propunerea curentă făcută în luna iulie pentru liberalizarea vizelor cu Balcanii de Vest. Motivul este simplu. Oferirea acestui regim de călătorie fără viză pentru cetățenii oricărei țări nu e o chestiune care depinde doar de o, politică, deci- de o decizie politică, ci și de condiții care adesea sunt foarte tehnice dar care sunt esențiale și care trebuie neapărat să fie îndeplinite. Zona Schengen este un spațiu comun în care oamenii pot călători liber între 28 de state în acest moment și care în același timp este menită să asigure securitatea cetățenilor care trăiesc în această zonă. Asta trebuie să fie principala noastră preocupare cele mai înalte standarde de securitate trebuie să fie aplicate în special la frontierele externe ale zonei Schengen. Și acesta este motivul și singurul motiv pentru care Albania și Bosnia-Herzegovina uh, nu au fost uh, incluse în iulie în această propunere a noastră, pentru că nu erau pregătite. De fapt, uh, aplicăm aceeași logică pe care a explicat-o și doamna Miț, și anume, de ce nu facem în așa fel încât dacă țările îndeplinesc condițiile, atunci să devină membre ale acestei propuneri, să intre pe această listă. Păi exact asta am făcut. În momentul în care acele țări vor fi capabile să ne convingă la modul cel mai serios că pe termen scurt vor fi capabile să îndeplinească aceste condiții, și în momentul în care chiar îndeplinesc aceste condiții, atunci noi putem face propunerea includerii pe listă și calendarul uh, pe care îl vom stabili va fi în așa fel încât uh, țările respective să-și poată îndeplini obiectivul de, începând cu jumătatea anului 2010, însă încă o dată, cu condiția să îndeplinească și să bifeze toate aceste repere de pe listă. Acum, în ce privește Albania și Bosnia-Herzegovina, care ar fi condițiile? În primul rând, introducerea uh, pașapoartelor biometrice, întărirea cadrului interinstituțional de luptă împotriva crimei organizate și corupției și implementarea politicilor în acest domeniu, precum și întărirea uh, managementului frontierei și managementul migrației. Este sarcina mea și este sarcina vicepreședintelui Comisiei, domnul Jacques Barrot și a întregii comisii până la urmă, să convingă pe toți miniștrii de interne din toate țările Uniunii Europene că aceste țări uh, și-au făcut temele din acest punct de vedere. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți și foarte riguroși în ce privește analizele și evaluările pe care le facem acestor țări. Am trimis o scrisoare în care subliniez zonele în care, de exemplu, Bosnia-Herzegovina trebuie să facă progrese în continuare. Am trimis această scrisoare Ministerului Securității din acea țară și dați-mi voie să dau doar câteva exemple din uh, această scrisoare. Prima și cea mai importantă problemă este cea a pașapoartelor biometrice, care trebuie introduse pe scară largă și un nou uh, sistem uh, centralizat de emitere a pașapoartelor a fost introdus în Bosnia-Herzegovina abia la începutul lunii august, deci după ce noi am făcut propunerea. Problema pașapoartelor biometrice, uh, emiterea pașapoartelor biometrice se prevede că va începe în luna octombrie. Și în ce privește fosta Republica Iugoslava a Macedoniei și Serbia. Să vă spun care e situația. În Macedonia cam 420.000 de pașapoarte au fost emise, iar în Serbia peste 700.000 de pașapoarte biometrice au fost deja emise, în Montenegru peste 100.000. Deci vedeți că e vorba de faptul că anumite condiții tehnice absolut necesare trebuie îndeplinite și odată ce ele se îndeplinesc, putem să mergem mai departe și să putem și putem uh, începe să facem uh, recomandări pentru fiecare țară uh, în parte din Balcanii de Vest. O altă problemă extrem de critică și pe care continuăm uh, dialogul uh, cu Islanda. Aș spune că aici uh, cea mai bună cale de a descrie statutul Islandei în acest moment, în comparație cu alte țări candidate și potențial candidate, uh, Diferența, spuneam așadar, este că datorită tradiției sale democratice îndelungate și datorită faptului că uh, țara este membră a zonei Schengen și uh, activă în comunitatea economică europeană, dacă să zicem că țările din Balcanii de Vest sunt undeva pe la jumătatea drumului spre aderare, poate că Croația nu e la jumătate, e mai avansată, dar să zicem că uh, sunt la jumătate. Comparativ cu acestea, uh, Islanda este mult mai avansată. Pur și simplu pentru că Islanda deja uh, a transpus în legislația sa cam două treimi din achiul comunitar. Sigur, uh, Colegii mei uh, care practică maratonul știu că uh, abia după kilometru 30 uh, începe să fie cu adevărat dificil maratonul. Deci Islanda, chiar dacă este, așa cum spuneam, avansată în acest maraton spre aderare la Uniunea Europene, mai are și ea unele lucruri de făcut și eforturi de depus, dar, cum spuneam încă o dată, este înaintea tuturor celorlalte țări. Turcia și Armenia acum. A fost o întrebare uh, pusă de doamna Copa și de alți membri. Sigur, au existat unele evoluții pozitive și am încurajat în ultimele luni atât Turcia cât și Armenia să încerce să-și normalizeze relațiile, să deschidă, să reia relațiile diplomatice, pentru că asta ar avea un impact pozitiv asupra stabilității în regiunea Caucazului. În ce privește relația cu Turcia, care a fost menționată de câțiva vorbitori, printre care domnul uh, Tanak, domnul Bilder, doamna Reutem, doamna Copa. Aici pot să mă refer doar la ce a spus uh, doamna Omer privind importanța extinderii europene în general și procesul nostru de procesul de aderare a Turciei la Uniunea Europeană și relația noastră cu Turcia. Opinia mea este că trebuie să fim cinstiți și corecți cu Turcia. În sensul că trebuie să ne păstrăm propunerile pe care le-am făcut și să uh, permitem Turciei să îndeplinească condițiile riguroase care sunt impuse în procesul de aderare. Este în mod clar o situație în care călătoria e la fel de importantă ca și destinația și prin călătorie înțeleg acele îmbunătățiri și reforme care ar duce la creșterea libertăților cetățenești și religioase în Turcia, libertatea de expresie. Și aici trebuie să menționez pozitiv consultările privind inițiativa kurdă, pentru ca Turcia să devină uh, o parte mai democratică, mai bună a Uniunii Europene. Pe de altă parte, există și uh, problema stabilității în regiunea Caucazului și eforturilor de pace în uh, Orientul Mijlociu, unde Turcia poate juca un rol important. Mă opresc aici și aștept următorul set de întrebări. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați fost foarte succint uh, pe aceste probleme extrem de complexe. Acum sunt constrâns ca uh, să dau numai câte un minut fiecărui uh, intervenient din a doua rundă de întrebări, deci sugerez să evitați să faceți o, între, o introducere și doar să puneți câte o întrebare, dacă se poate. Primul intervenient, doamna Doris Pac, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența noastră aici. Și dat fiind faptul că suntem constrânși de timp, înțeleg că nu puteți aborda uh, în foarte multe detalii uh, toate problemele în discuție. Aș vrea să știu uh, ce ar trebui să înțelegem atunci când spuneți că ne-am putea aștepta ca negocierile să înceapă în câțiva ani, dar am o întrebare precisă. Câte dintre eh, noile capitole eh, vor fi deschise? Eh, și în fine, pentru Macedonia, ne spuneți că acest lucru ar fi posibil în câțiva ani, dar Grecia va uh, autoriza acest lucru înainte ca problema numelui țării să fie rezolvată? Deci este un lucru foarte important și n-ați vorbit deloc. Apoi, în legătură cu Serbia, în ce privește cooperarea cu Tribunalul uh, Penal Internațional. Uh, cum stăm aici și apoi în ce privește Kosovo? Ieri am vorbit uh, cu domnul Feite în legătură cu acest lucru și noastră n-ați menționat problema cooperării polițienești între Serbia și EULEX. Și depășește cumva EULEX-ul cadrul mandatului său și riscă să se găsească într-o situație în care să stârnească mai, uh, tensiuni în Kosovo mai degrabă decât să le rezolve. Mulțumesc. Președintele, domnul Svoboda are cuvântul și încă o dată vă rog să renunțați la introduceri și doar să puneți întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul Svoboda. În ce privește problema vizelor, eu uh, sunt foarte întristat de situație, dar vă înțeleg poziția și vă susțin argumentele. Am o întrebare legată de Croația. Sunteți în continuare implicat în discuțiile dintre, implicați în discuțiile dintre Croația și Slovenia pe problema diferendului teritorial sau acum aceste discuții sunt doar la nivel bilateral între cele două țări? Președintele, mulțumesc domnule Svoboda. Acum domnul Gianaco. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Da, Gianaco, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar. Domnul Ren ne-a îndemnat să fim sinceri și coerenți în relația cu Turcia și eu sunt complet de acord. Trebuie să avem o atitudine echitabilă și hotărâtă, dar cum putem continua în aceeași direcție dacă Turcia nu recunoaște un stat membru UE, adică Ciprul? Uh, și ce se va întâmpla cu protocolul de, Ankara, ce se va, de la Ankara? Ce se va întâmpla în decembrie? Mulțumesc, președintele spune. Are cuvântul domnul Thaler. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru activitatea depusă. Ați uh, avut rezultate extraordinare. În ce privește problema vizelor, sunt de acord cu cei care consideră că mm, Comisia a făcut o eroare prin excluderea Bosniei-Herzegovina din planul de liberalizare a vizelor. Commissioner, for the job. Permiteți-mi să vă felicit, uh, domnule comisar, pentru activitatea noastră din uh, uh, mandatul precedent. În ce privește problema vizelor, cred că facem o greșeală. Nu avem dreptul să cerem pur și simplu guvernului bosniac să îndeplinească criteriile. Trebuie să-i și ajutăm să îndeplinească aceste criterii pentru că acolo sunt foarte mulți politicieni care au un interes ca Bosnia să nu îndeplinească condițiile. Uh, trebuie să-i ajutăm așadar să uh, rezolve această problemă cu pașapoartele biometrice. Dar vreau să mă refer și la un alt lucru. Comisia trebuie să fie mai activă în activitățile de uh, prevenire. În Balcanii de Vest există în, această, în acest moment foarte multe probleme administrative, birocratice referitoare la frontierele. Croația are un diferent cu Slovenia pe de-o parte, dar și cu uh, uh, Serbia, mai există și cu Bosnia, probleme și așa mai departe. Deci eu sugerez ca din partea Comisiei să se ofere asistență pentru că aceste probleme care sunt de natură birocratică și administrativă să nu se transforme în niște probleme politice și în blocaje politice atunci când aceste țări vor să intre în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Președintele, are cuvântul domnul Cacin. Domnule comisar, sunt de acord cu declarația dumneavoastră că nu aveți de gând să vă întoarceți în Finlanda, avem nevoie de noastră nu numai până la sfârșitul acestui uh, mandat, ci mai avem nevoie de noastră pentru următorii cinci ani. Însă aceste țări din Balcanii de vest sunt destul de stabile. Uh, stabile în instabilitatea lor, ca să spun așa. Deci trebuie să facem eforturi ca să le facem mai stabile și să le uh, dăm ceea ce au nevoie. Kosovo este complet ignorat care, ce șanse au albanezii din Kosovo să primească vize? Păi o soluție ar fi să se mute într-o țară vecină. Mulți albanezi deja s-au mutat în Macedonia de câțiva ani și în felul acesta uh, va fi o presiune foarte puternică să li se emită pașapoarte în țările vecine. Deci dacă vreți să stabilizați zona, trebuie să stabilizați pe fiecare țară din zonă în parte și uh, un uh, regim uh, liber de vize și pentru kosovari e o condiție în acest sens. Și o ultimă chestiune. În uh, Kosovo sunt foarte multe nivele de guvernare, la nivel de stat și la nivel local, însă mulți oficiali își dau demisia de la toate nivelurile. Și cum putem să ne așteptăm ca țara să îndeplinească aceste condiții tehnice dacă nu îi ajutăm să aibă un guvern eficient și un guvern care să existe până la urmă? Președintele, are cuvântul uh, domnul Flotru. Încă o dată, doamna Flotru, și încă o dată vă recomand să nu mai faceți comentarii, ci doar să puneți întrebări pentru a respecta timpul de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, sper că îmi veți uh, ierta introducerea, dar vreau să spun că am fost șocată că n-am auzit nicio reacție din partea noastră după propunerile care au fost făcute de unul dintre colegii noștri într-un delir islamofob și rasist, și uh, care a reprezentat de fapt și o insultă în fața, uh, față de invitatul nostru și cred, domnule președinte, că trebuia să ne așteptăm din partea noastră să reacționați la, această, uh, la acest atac pentru a păstra credibilitatea Comisiei noastre în Parlamentul European. Domnule comisar, vreau să vă invit să aprofundați răspunsul noastră în ce privește Turcia, Uh, s-a vorbit deja aici de puncte pozitive privind, de exemplu, semnarea viitoarea, așteptata semnarea unui protocol uh, de înțelegere între Turcia și Armenia. Există o strategie, există o modalitate prin care Europa poate susține eficiența acestui protocol. În al doilea rând, o întrebare legată de gestiunea fluxurilor migratorii. Situația devine foarte tensionată la frontiera greco-turcă Uh, pe de o parte în Marea Egee, dar și pe frontiera terestră și mi se pare că răspunsul pe care îl dă acum Europa prin uh, negocierea unui acord, unui acord de readmisie cu Turcia nu este răspunsul adecvat. În orice caz, nu pentru situația migranților și pentru drepturile acestor persoane. Ce uh, uh intenționați să faceți pe acest subiect? Președintele, domnul Geoffrey Van Orten. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O întrebare legată de Croația. Ce, pe ce pași concreți insistați în cazul Croației ca să nu ne confruntăm cu probleme continue legate de crimă organizată și corupție? În ce privește Islanda, putem să considerăm că integrarea islandeză va pune capăt politicii comune în domeniul pescuitului? Domnul Lansdorf. Domnule comisar, am două întrebări. În ce privește Turcia, am avut o dezbatere la sfârșitul uh, legislaturii precedente și am constatat că au existat probleme importante pentru delegația noastră, mai ales situația presei și libertatea presei. Ați văzut vreo evoluție, fie pozitivă, fie negativă? Uh, Sper că în viitorul raport de progres veți da mai multe detalii decât în trecut pe această temă. În al doilea rând, în ce privește comentariul doamnei Flotră, noi salutăm faptul că Armenia și Turcia uh, se apropie una de cealaltă. E un moment dificil, știm acest lucru. Înainte uh, să veniți noastră am vorbit despre securitate energetică și mă întrebam dacă ne-ați putea spune ceva despre rolul Azerbaijanului în uh, acest uh, proces de reconciliere posibilă între Turcia și Armenia. Domnul Poselt. Domnule comisar, ați uh, dat uh, sugestii în legătură cu ce ar trebui să facă țările candidate, dar ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? În ce privește vizele Bosnia și uh, Muntenegru și uh, uh, Kosovo trebuie incluse, pentru că altfel aceste țări vor fi destabilizate. Dacă Serbia primește regimul de liberalizare a frizelor și aceste țări nu. Și apoi în ce Kosovo. Ce veți face, recunoașterea Kosovo, ce veți face pentru a convinge celelalte țări să recunoască această țară? În al treilea rând, negocierile cu Croația. Ce întreprindeți în legătură cu blocajul pe care îl impune Slovenia acestor negocieri și, de asemenea, ce întreprindeți în legătură cu fondurile pentru cooperare eh, transfrontalieră regională și pentru situația eh, din Voivodina, unde aceste fonduri tind să rămână la Belgrad. Mulțumesc, eh, spune domnul Howitt. Felicitări, domnule comisar Ren. Am încredere că acest Parlament va susține cu o majoritate continuarea procesului de extindere și munca dumneavoastră și trebuie să vedem dacă sunteți uh, alergător la maraton sau uh, șofer de Formula 1. În ce privește Cipru, ce asistență tehnică va fi oferită uh, celor două părți aflate în negociere. În ce privește Turcia, în mod clar, protocolul de la Ankara e o problemă sensibilă. Care este calendarul pe care îl veți folosi în examinarea implementării protocolului de la Ankara de către Turcia? Și apoi începește Croația. Sunteți în vreun fel implicați în mediere, în proces de mediere cu, în problema dintre Croația și Slovenia? Cum, cum încercați să rezolvați această problemă? Și acum, odată cu această intervenție, încheiem al doilea uh, rând de întrebări și dau din nou cuvântul comisarului. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările noastre și uh, din nou încep cu Croația la care s-a referit uh, doamna Pac, domnul Poselt, uh, de asemenea și alți uh, vorbitori, domnul Svoboda, de asemenea. Raportul nostru de progres ar trebui să apară în șase săptămâni. În acest moment suntem în stadiu de uh, co- colectare a datelor brute și aș vrea să vă cer permisiunea să mă întorc în fața comisiei noastre odată ce uh, Uh, munca noastră este încheiată ca să vă pot da o evaluare mai corectă și mai cu sens a progreselor înregistrate în zonele cheie, cum ar fi uh, reforma judiciară și sectorul construcției navale. Acestea sunt, acestea sunt două, unele dintre punctele cheie și uh, trebuie să vedem dacă reforma în sistemul judiciar, de exemplu, a ajuns la un punct de masă critică, să spunem așa, și dacă este implementată serios și de asemenea trebuie să vedem dacă acordul care s-a semnat între Comisie și Guvernul Croat uh, privind uh, modul de restructurare a celor șase șantiere navale din Croația este uh, efectiv implementat și dacă totul este în regulă în ce privește situația acestor șantiere navale. Mai există o problemă legată de unul dintre capitole, și anume cel referitor la concurență și ajutoare de stat. Deci dați-mi voie, cum spuneam, să mă întorc uh, cu un răspuns în câteva săptămâni. În general, însă pot spune că în Croația s-au făcut progrese bune spre îndeplinirea uh, și implementarea reformelor, uh, însă, evident, țara suferă la fel ca orice altă țară europeană de pe urma impactului crizei financiare și a recesiunii economice, ceea ce evident uh, cere activități foarte energice din partea Guvernului și Parlamentului. În ce privește fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, așa cum am spus în uh, prima mea intervenție din această dimineață, uh, această țară face progrese în încercarea de a îndeplini cele opt repere care au fost stabilite anul trecut, în martie 2008, și vom evalua gradul de pregătire al țării pentru uh, începerea uh, negocierilor de aderare prin prisma acestor opt repere. După părerea mea, este, există șanse ca uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei să îndeplinească aceste condiții, însă, din nou, m-aș abține de la comentarii suplimentare în acest moment și aș uh, dori să uh, revin în fața Comisiei uh, pe această temă în momentul în care publicăm raportul de progres al acestei țări. Domnul Svoboda a întrebat despre negocierile între Slovenia și Croația pe diferendul legat de frontieră și m-a întrebat dacă mai sunt implicat în această chestiune. Am uh, lucrat uh, intens uh, timp de șase luni, din ianuarie și până la începutul lunii iulie, pe acest dosar, deci practic până la vacanța de vară. Și am început de la niște poziții extrem de divergente, am ajuns foarte aproape, pe poziții foarte apropiate, a mai existat un dezacord referitor la câteva cuvinte, și la anumite formulări din acord și, din punctul meu de vedere, sunt șanse realiste să se ajungă la un acord între cele două țări. Asistența consultativă și tehnică aș zice că și-a făcut treaba și acum rămâne ca cele două țări și liderii lor să facă ultimul pas și să găsească voința politică de a ajunge la un acord pe această chestiune și mă bucur că atmosfera politică este în mod clar mai bună și relațiile politice între liderii celor două țări sunt acum mult mai bune decât erau uh, în anumite momente în trecut și nu pot decât să încurajez liderii acestor două țări să găsească o soluție la această problemă frontalieră și să deblocheze în acest fel negocierile de aderare ale Croației. Domnul Faller s-a referit la Bosnia-Herzegovina și la asistența oferită uh, pe problema vizelor. Înțeleg comentariul, dar pot să vă spun că oferim asistență tehnică substanțială bosnia herzegovina așa cum am făcut și în cazul altor țări. Trebuie să spună că fosta Republică Iugoslava Macedoniei a reușit cel mai rapid să folosească această asistență tehnică și vreau să mulțumesc multor uh, țări membre ale Uniunii care au oferit uh, uh, resurse excelente care acum dau rezultate, iată, și ajungem la momentul liberalizării regimului vizelor cu aceste țări. Deci, cum spuneam, nu e vorba doar de o decizie politică E nevoie de foarte multe măsuri și activități tehnice, poate uneori plictisitoare și banale, dar extrem de importante. Domnul Cacin s-a referit la uh, stabilitatea, în instabilitatea acestei regiuni. Uh, înțeleg acest comentariu, dar pe de altă parte în ultimii câțiva ani am uh, fost martorii unui proces de stabilizare continuu, chiar dacă lent, și sunt sigur că vom continua și putem continua pe această cale și putem uh, să vedem uh, noi rezultate. Sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește problemele legate de buna guvernare în uh, Bosnia-Herzegovina. Este clar că așa cum este acum situația, Bosnia-Herzegovina n-ar fi gata nici măcar să înceapă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Nu avem un plan, uh, nu există un manifest uh, precis legat de reforma constituțională în Bosnia-Herzegovina. Avem două condiții esențiale. Una este aceea că țara trebuie să poată vorbi cu o singură voce odată ce devine membru a Uniunii Europene. Nu putem să ne permitem să avem o situație în care o țară să blocheze procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană din cauza problemelor ei interne în luarea deciziilor. Și, în al doilea rând, da, trebuie să vedem o structură de stat mult mai eficientă care să poată, care să fie capabilă să îndeplinească uh, obligațiile de membru al Uniunii Europene și să îndeplinească măsurile din procesul de preaderare. Din punctul meu de vedere, pentru Bosnia-Herzegovina, odată ce realizăm o tranziție de la uh, oficiul înaltului reprezentant și până la o prezență europeană întărită, îmbogățită, în acel context aș vedea uh, cum Bosnia-Herzegovina ar putea să aplice pentru uh, calitatea de membru al Uniunii Europene și în acel context ar trebui de asemenea să există un fel de uh, acord politic în ce privește reforma constituțională. Deci eu văd mai degrabă acest proces ca unul de evoluție decât ca un proces uh, revoluționar în ce privește Constituția Bosniei-Herzegovina. Deci, vă rog, concentrați-vă pe Bosnia-Herzegovina, pentru că aceasta este una dintre țările cheie în Balcanii de Vest și e extrem de importantă uh, în uh, toamna care se apropie. Mă aștept ca în octombrie Consiliul să se ocupe de Bosnia-Herzegovina. Sigur, Asta decide președinție, președinția cum, uh, cum va fi agenda. Dar uh, Consiliul uh, și decizia legată de această tranziție de la oficiul înaltului reprezentat la o prezență întărită a Uniunii s-ar putea lua în octombrie, la Consiliul de octombrie. Și dacă mai am un minut, doamna Flotre s-a referit la Turcia și la progresul, progresele sau lipsa progreselor în această țară. Încă o dată, Vreau să mă refer la pachetul eh, de extindere și la raportul de progres care va fi prezentat în câteva săptămâni. Atunci vom putea avea o analiză mai solidă și o evaluare mai obiectivă, factuală. Înainte, în afară de aceasta, însă, există două sau trei eh, lucruri importante în relația cu Turcia. Unul dintre ele este inițiativa curdă. Trebuie să vedem dacă guvernul sau Parlamentul Turciei vor putea oferi o inițiativă serioasă pentru a crește dezvoltarea economică și socială în uh, sud-estul Turciei și vor crește și drepturile sociale și economice ale minorității kurde. În al doilea rând, relația Turciei cu Armenia, aici sunt semne pozitive. Ieri, de exemplu, au existat niște semnale foarte pozitive și în al treilea rând, în ce privește protocolul de la Ankara uh, pe care Turcia trebuie să-l implementeze și pe care nu l-a implementat încă. Domnul Lambsdorff uh, a pus o întrebare referitor la rolul jucat de Azerbaijan în acest context și în contextul securității energetice și a relațiilor Turciei cu Armenia. Este într-adevăr o întrebare foarte pertinentă și pe scurt a spune că se pare că conflictul din Nagorno-Karabakh a afectat uh, deschiderea relațiilor diplomatice, reluarea relațiilor diplomatice între Turcia și Armenia și de asemenea are și o oarecare legătură cu furnizările de energie, cel puțin uh, în viziunea Turciei. Pot spune că s-au făcut niște progrese și că evident susținem această tendință. Și așa cum am mai spus, odată ce Turcia și Armenia vor putea să-și reconstruiască relația, vor reuși să-și reconstruiască relația diplomatică, atunci vom avea Uh, evoluții foarte pozitive pentru stabilitatea în regiunea uh, Caucazului. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Mai era o întrebare. Mă scuzați, nu vreau să vă întrerup. Continuați, vă rog. M-ați întrebat... Uh, au fost atât de multe întrebări, Doris, că... Da, era, înțeleg, era întrebarea cea mai dificilă. Vreau să știu ce credeți referitor la uh, situația dintre EULEX și uh, forțele sârbe și protocolul care s-a semnat. E corect sau nu e corect? Pentru că este o, există o atitudine complet împotriva acestei situații în uh, Kosovo. Ce credeți despre asta? În, uh, vă referiți la Serbia sau la Kosovo? Deci unde sunt uh, complet împotriva? Întreabă com comisarul Aurelian. Bun, deci cred că uh, cooperarea între Serbia și EULEX este un element important dacă vrem să avem un control eficient al frontierei cu Kosovo. Și evident că este extrem de importantă și în lupta împotriva crimei organizate în regiune. Și prin urmare, este în mod clar uh, unul dintre reperele pe care le urmărim în cadrul uh, dialogului referitor la ridicarea vizelor și e unul dintre punctele care va apărea și în uh, evaluarea care, și a, care a apărut în evaluarea făcută Serbiei în uh, raportul referitor la ridicarea vizelor. Deci, vreau să spun că odată, după ce am propus această cooperare între EULEX și Serbia, am văzut că Serbia s-a declarat dornică să uh, evolueze în această direcție și am văzut că cele mai multe obstacole apar din Kosovo. Dar, de asemenea, trebuie să spun că această chestiune uh, cade în principal în sarcina Consiliului și de aceea domnul Javier Solana este cel care are principala responsabilitate pe acest subiect. Eu sunt mai degrabă în culise, ca să spun așa. Președintele, ultima rundă de întrebări și acum restrâng și mai mult timpul la 30 de secunde, pentru că dacă depășiți 30 de secunde, vă tai microfonul, îmi pare rău, uh, am depășit deja programul. Uh, primul, domnul Landsbergis. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, chiar ieri am auzit în uh, privința extinderii uh, unui colegi germani care se pare că au obiecții de ordin general la aceasta. Că ar prefera Uh, o, o, o, un alt fel de extindere. Întrebarea mea ar fi ce credeți dumneavoastră despre înlocuirea procesului de extindere uh, și a, printr-un proces de doar uh, a, a, se, a ne gândi la o eventuală extindere o amânare sinedie a acestui proces, practic la Paștele Cailor. Mulțumesc și acum are, are cuvântul, spune președintele, domnul Mavro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt încă două mari probleme uh, privitoare la Turcia și la evaluarea uh, dumneavoastră. În primul rând, colonizarea Ciprului, care continuă și în acest moment de la o jumătate de milion la un milion a crescut uh, numărul uh, prezenței de populație turcească acolo și apoi e vorba și de o prezență militară a Turciei. E zona cea mai militarizată din lume, uh, porțiunea turcă a Ciprului. E clar de aici că refugiații au, se confruntă cu o situație foarte dificilă. E vorba de un stat militarizat și acestea fiind probleme foarte grave, ce dorești, ce intenționează să facă comisia aici? Comendiu. Domnul Weider, domnule comisar, aș dori să vă felicit pentru munca dumneavoastră în negocierile cu Slovenia și Croația. Vă rog să nu renunțați la aceste negocieri, pentru că înțeleg că acest proces încă este în curs și niciuna dintre părți nu și-a declarat retragerea din negocieri. Sper că și dumneavoastră veți continua să lucrați cu domnul Carl Bild și înțeleg că planul dumneavoastră este în continuare singurul realist care este încă pe masa negocierilor și care permite găsirea unei soluții. Domnul Tarand? Domnule comisar, ați răspuns deja la câteva dintre întrebările pe care le uh, vreau să le pun. Însă, dacă puteți să îmi explicați dacă negocierile cu Islanda uh, vor, uh, se vor termina în 2010 sau mai târziu. Vă mulțumesc. Onorevole Panzeri. Domnul Panzeri. Dic secretariat. Mulțumesc. Comunic secretariatul, secretariatului că data viitoare mă voi înscrie primul la cuvânt, ca să nu mai fie probleme. Bun, aș dori doar să pun o întrebare de ordin politic. Pentru că impresia este, nu știu cum sunt discuțiile în comisie, dar impresia este că procesul de extindere este practic decuplat de uh, realitățile economice și sociale din Europa și de problema stabilității instituționale și politice din Europa. Și îngrijorarea e asta, că dacă nu se acționează uh, în comun, nu vom ajunge niciunde. Și atunci întrebarea este, uh, E bine sau nu să cuplăm această discuție cu celelalte aspecte și trebuie să facem oare o pauză, de reflexie înainte de uh, o nouă extindere? Mulțumesc acum domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, țara mea sprijină direcția europeană a Turciei și susține o aderare deplină a Turciei. Uh, Însă mai e mult de lucru, mai e uh, cale lungă până acolo, pentru că Turcia nu respectă condițiile, nu-și respectă angajamentele asumate. Așadar, trebuie să tragem și noi anumite concluzii din tot ce s-a întâmplat până acum. Întrebarea ar fi ce va apărea în raportul din octombrie în legătură cu Turcia, pentru că eu sper că în acel raport cu, de evaluare a Turciei se va face o evaluare atentă și realistă. Revere Ludford fără la parola. Doamna Ladford, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, vă înțeleg argumentația pe uh, procesul de facilitare a vizelor. Însă, restricțiile la călătorie sunt dificile. Uh, puteți avea în vedere un protocol cu Serbia pentru ca Serbia să nu mai uh, emită pașapoarte sârbe pentru re- re- rezidenții Bosniei și Herțegovinei și să ne asigurăm că uh, Serbia, Serbia nu subminează calitatea de stat a Sârbiei, Serbiei și Herțegovine. Și cum se califică Serbia la punctul 3 din faia de parcurs, pentru că nu l-a predat încă pe domnul Mladici. Domnul Prevris. Mulțumesc. În legătură cu FIROM, cu Macedonia, noastră a spus că s-au făcut tentative de progres. Eu aș vrea să vă întreb Uh, ce se întâmplă cu situația naționalismului din Macedonia. Uitați-vă la această fotografie în care este un domn care depune o coroană pentru a uh, uh celebra, practic, naționalismul. Este un gest naționalist acolo, îndreptat împotriva Greciei. Uh, Acum, o direcție europeană a Macedoniei nu ar trebui să însemne eliminarea naționalismului și în ce privește Turcia, oare chiar Uniunea Europeană vrea uh, cu orice preț o aderare a Turciei? Eh, Vă mulțumesc. Domnul Ren a vorbit despre angajamentele noastre față de Turcia, însă avem angajamente și față de cetățenii Europei. Ați spus că Turcia trebuie să îndeplinească toate condițiile și că aderarea ar trebui să țină pasul cu procesul reformelor din Turcia, însă nu este cazul. Deschideți noi capitole de negocieri când în Turcia nu se schimbă nimic, de fapt. Deficitul democratic, cetățenii europeni nu mai uh, Uh, sunt partenerii acestui proces. Ce faceți pentru a vă asigura că uh, Turcia își respectă într-adevăr uh, angajamentele? Domnul Cucan, domnul de Ren, vă mulțumim pentru activitatea sa, pentru activitatea dumneavoastră, însă mi se pare că evaluarea dumneavoastră este mult prea optimistă. Am o întrebare generală. În, pe fundalul crizei economice, ce puteți comenta în legătură cu procesul de extindere? Bine, deci am încheiat această dezbatere, iar acum dau cuvântul comisarului pentru ultimele răspunsuri. Thank you, thank you, President. Uh, no small Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au fost întrebări foarte substanțiale și intervenții pline de sens. Domnul Landsbergi s-a pus o întrebare în legătură cu alternativele la extindere. Uh, noi am făcut deja consolidare în ultimii cinci ani. Uniunea Europeană a avut o funcționare mult mai bună a instituțiilor sale ca o Europa a 27 de membri și am asistat la o consolidare a ultimei extinderi în ceea ce privește angajamentele existente în domeniul extinderii. Mă pot face, mă pot referi doar la consensul din 2006 între Consiliu, Parlament și Comisie și în numele meu sus, subscriu la acest consens, trebuie să fim coerenți, să avem o viziune pe termen lung pentru a ne atinge obiectivele de stabilizare în sud-estul Europei. Cu alte cuvinte, să rămânem la angajamentele actuale înainte de a ne asuma angajamente noi în domeniul extinderii. Acestea fiind spuse, parteneriatul estic este o mare evoluție instituțională, este Um, un proiect în curs de desfășurare care trebuie să fie implementat acum și bineînțeles că este și un proces prin care învățăm prin practică. Este posibil să facem acest lucru pentru a uh, îmbunătăți relațiile economice și sociale între Uniunea Europeană și de dimensiunea estică, fără o perspectivă imediată de aderare cred că cele mai bune rezultate le putem obține prin capitalizarea acestui uh, parteneriat estic cu Ucraina și celelalte state din regiune. Domnul Mavrocolas și Muțaco și Leris au făcut uh, referire la Cipru și Turcia. Deja am dat răspuns acestor întrebări și aș putea doar să spun că în raportul de progres al Turciei vom analiza atât progresul înregistrat, cât și neajunsurile care mai există din partea Turciei, pe cât de obiectiv posibil. Și bineînțeles că este la latitudinea Consiliului și Parlamentului să tragă concluziile pe baza recomandărilor Comisiei. Bineînțeles că Turcia are obligația să implementeze protocolul de la Ankara. Și, bineînțeles, în ceea ce privește Ciprul și Turcia, este extrem de important ca Turcia să contribuie la o atmosferă politică favorabilă unui acord pentru uh, Cipru domnule Weigel. Ați spus că trebuie să rămânem la masa negocierilor pentru Slovenia și Croația. Uh, voi transmite aceste încurajări liderilor uh, celor două state și voi uh, ține cont de sfatul dumneavoastră. Însă este mult mai bine ca aceste două state să rezolve problema între ele. Domnul Tarand, a pus întrebarea încheierii negocierilor de aderare a Islandei în 2010 sau dacă trebuie să fim mai răbdători. Politica noastră este foarte clară, trebuie să preferăm calitatea și nu viteza și de aceea în acest moment nu vă pot răspunde la întrebare. Pentru că primele indicații în legătură cu uh, îndeplinirea criteriilor de aderare a Islandei vor putea apărea doar după elaborarea vizului în legătură cu Islanda. Jeffrey Van Orden cred că a pus o întrebare în runda anterioară dacă aderarea Islandei la Uniunea Europeană va duce la sfârșitul politicii europene a pescuitului. Nu Cred că va fi cazul în cazul Islandei sau în cazul oricărui alt stat candidat. Islanda trebuie să se uh, adapteze la uh, ordinea juridică a Uniunii și nu invers. Acest lucru se aplică și pentru Islanda și pentru Turcia sau alte state candidate. Domnul Panțeri s-a referit la situația economică și socială din Europa. Uh, o cunosc și simt uh, Uh, ceea ce cred cetățenii în acest sens, însă din fericire există anumite semne de uh, redresare. Am evitat o recesiune sau o depresiune economică de durată. În același timp, trebuie să vedem clar faptul că extinderea nu este motivul problemelor noastre economice. Uh, criza financiară și uh, Eh, recesiunea nu eh, au început la Praga, au început pe Wall Street datorită eh, erorilor sistemice din sistemul financiar. De aceea trebuie să corectăm ceea ce trebuie să corectăm, însă nu să nu transformăm extinderea într-un țap ispășitor pentru probleme care nu țin de extindere. Doamna baroneasă Ludford s-a referit la un protocol cu Serbia în legătură cu emiterea de pașapoarte sau nu uh, către reședinții din Republica, reședin, rezidenții din Republica Sârbska. Suntem conștienți de această problemă, de, această, de acest fapt. Nu l-am denumit încă o problemă. Dacă va intra în vigoare acordul pentru liberalizarea vizelor pentru Bosnia și Herțegovina, aceasta nu va reprezenta o problemă majoră. Mai mult, obligațiile de vize și regimurile de liberalizare se aplică pe baza cetățeniei și Serbia are anumite, uh, anumite experiențe în acest sens, are anumite drepturi, însă în practică nu cred că se vor emite uh, pașapoarte în masă rezidenților din Republica Sârbska. Domnul Cucan s-a referit la probleme la care nu le pot răspunde pe deplin acum. Și aș dori să îi răspund și lui și domnului Panțerii că, de fapt, condițiile economice și sociale uh, fac parte din uh, ordinea juridică europeană și din negocierile de aderare. Și procesul de aderare la Uniunea Europeană ține mult mai mult de uh, ordinea internă a Uniunii Europene statele membre trebuie să adopte legislație europeană și să o implementeze. Și să aibă implicații economice și sociale. Și aici mi se pare un punct oportun pentru a încheia la ceea ce s-a referit domnul Puca. Ca și comisar responsabil pentru extindere, trebuie să fiu un optimist de profesie. Și în acest spirit voi continua să conlucrez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ringrațiamo tutti il comisar. Mulțumim cu toții domnului comisar pentru prezentare, răspunsuri, precizări și ne reîntâlnim astăzi la orele 15. Vă rog să vă reamintiți să aveți la dumneavoastră cartela electronică. Minte alle cum come previsto ieri și, cum am spus ieri, uh, înainte de vot, uh, ne vom întâlni cu domnul Moran, care ne va informa cu privire la situația din Afganistan. Și, în ultimul rând, vă rog să mă scuzați pentru că a existat această nevoie de a vă întrerupe înainte de finalul intervențiilor noastre, dar n-am avut de ales, că trebuie să respectăm timpul acordat. Mulțumesc, ne revedem după amiază.